Dragi colegi, deschid ședința, vă rog să luați loc. Avem o întâlnire care va fi marcată de prezența primului grup de monitorizare a CFM două două mii paisprezece mii douăzeci Înainte de a trece însă la acest punct, vreau să vă întreb dacă aveți comentarii în legătură cu ordinea de zi. Dacă nu, ea se adoptă. Și vreau să vă informez că avem o cerere de asociere în conformitate cu regula 54 din partea Comisiei de Dezvoltare Regională pentru evaluarea Fondului de Solidaritate. Am primit această cerere în scris și acum procesul verbal din 19 octombrie, dacă aveți comentarii, dacă nu, considerăm adoptat și acest proces verbal. Trecem acum la această ședință de monitorizare, monitoring în engleză. Aș vrea în primul rând să vă urez bun venit tuturor și în special raportorilor, domnul Horbricht și doamna uh, Toma, de asemenea membrilor Comisiei de Bugete și uh, membrilor comisiilor uh, ITRE, CULT și Ocupare care au fost invitați la această ședință. Urez bun venit și reprezentantului Comisiei, care reprezintă în direcțiile generale buget, RTD, EAS, uh, growth și employment. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Săptămâna trecută am avut o dezbatere în legătură cu revizuirea la jumătatea drumului a cadrului financiar multianual 2014-2020 și am lansat această dezbatere pe marginea unui document excelent pregătit de cei doi co-raportori. Așa cum arăta acest document în cadrul pregătitor pentru revizuire. Comisia de bugete dorește să analizeze felul în care funcționează și a fost uh, implementat acest nou instrument din regulamentul CFM și punerea în acțiune a programelor prioritare pentru atingerea obiectivelor strategiei 20, Europa 2020. De asemenea, ne-am manifestat îngrijorarea în legătură cu evoluția bugetului ținând cont dificultatea de a ține cont de noile evenimente ce apar în urma crizei, fie că e vorba de criza Greciei, a datoriei suverane sau a migrației, și de apariția unor noi sateliți uh, bugetare sub forma unor fonduri fiduciare care nu sunt supuse controlului parlamentar. Și e clar că cetățenii europeni nu mai e o viziune clară asupra bugetului UE. În scopul organizării în condiții cât mai bune acestei revizuiri, până în martie 2016, am prevăzut mai multe întâlniri, printre care și cea din această dimineață. Acest grup de monitorizare se va centra pe analiza utilizării instrumentelor de flexibilitate din cadrul CFM-ului și pe chestiunea plăților. Va trebui să vedem ce se întâmplă cu adevărat cu plățile. Întâlnirea va fi structurată în trei părți și fiecare parte va avea una sau mai multe intervenții și la sfârșitul ei vom avea o rundă de întrebări prezentate la început de raportori. Avem niște note informative care au fost pregătite de Secretariatul Comisiei de Bugete și de departamentul tematic respectiv și toate acestea se află în dosarul de astăzi și avem și o notă a serviciului juridic în legătură cu plățile și instrumentele speciale. Trebuie să terminăm până la orele 11 în mod obligatoriu pentru că după aceea va începe votul și am de asemenea misiunea delicată și ingrată de a da dovadă de foarte multă rigoare în ceea ce privește timpul de vorbire. Am să dau cuvântul domnului Olbricht în primul rând pentru 5 minute pentru a intra din plin în această dezbatere pentru prima parte referitoare la prevederile pentru instrumentele de flexibilitate. Da, mulțumesc, domnule președinte. Astăzi începem dezbaterea în legătură cu The, uh, uh, what we are really interested uh, as rapporteurs is uh, uh, to have a very clear picture of the, the whole situation today with the, with the MFF for pentru a avea o viziune clară în ceea ce privește CFM-ul 2014-2020. Parlamentul dorește să revizuiască CFM-ul pentru că ne aflăm acum într-o situație foarte dificilă pentru care e nevoie de această revizuire a regulamentului. Însă, pentru a avea această posibilitate, trebuie să înțelegem, în primul rând, cum funcționează CFM-ul și care este rezultatul introducerii instrumentelor de flexibilitate în cadrul CFM-ului 2014-2020. După doi ani de funcționare a acestui nou cadru financiar multianual, se pune problema uh, să simplificăm, nu neapărat să simplificăm, ci să vedem în primul rând dacă această flexibilitate funcționează sau nu pentru că avem niște întrebări foarte clare, și anume dacă avem nevoie de o mai mare flexibilitate în cea de-a doua parte a CFM-ului și uh, eventual și o mai mare flexibilitate în viitorul CFM. Pentru că aceasta este întrebarea principală și anume dacă funcționează bine această prevedere de flexibilitate. Și pentru a înțelege acest lucru trebuie să înțelegem în primul rând complexitatea acestor instrumente, pentru că ele sunt de natură tehnică, dar țin și de filozofia construcției pe care am impus-o. Al doilea element important este în ce situație ne aflăm acum, în ce situație ne aflăm după utilizarea prevederilor de flexibilitate după această perioadă de 2 ani care este situația în ziua de astăzi și care va fi uh, situația în 2016, care vor fi consecințele utilizării flexibilității în uh, a doua parte a CFM-ului, dacă să continuăm așa sau nu. Aceasta va fi întrebarea pentru astăzi și ne vom referi la consecințe. Vom avea o dezbatere profundă în legătură cu care sunt avantajele acestui instrument de flexibilitate și care este situația actuală și ce putem schimba sau ce am putea schimba sau ce ar trebui să rămână cum este în ziua de astăzi. Mulțumesc, domnule Olbrich, pentru această prezentare a provocărilor cu care ne confruntăm pentru această revizuire. Deci nu este o revizuire simplă, ci una mai complexă. Prima secvență se referă deci la instrumentele de flexibilitate și pentru a defini foarte bine um, limitele dezbaterii noastre, am să dau acum cuvântul domnului Werner, care este director la DG Buget. Vă rog, aveți cuvântul pentru 15 minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte, uh, domnilor raportori, uh, Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră pentru a contribui la această dezbatere pentru această revizuire a CFM-ului 2014-2020 pentru a analiza problema flexibilității vom studia unul din elementele cheie ale acestei analize. E clar că nu este o dezbatere nouă cea de astăzi. De fapt, uh, însăși natura cadrului financiar uh, multianual este tocmai aceea de a restrânge flexibilitatea definind niște plafoane pentru cheltuieli, pentru angajamente, pentru plățile și angajamentele pe mai mulți ani și CFM-ul restricționează practic flexibilitatea. Pe de altă parte, în cadrul acestor restrângeri, programele de cheltuieli multianuale pot fi acordate și pot fi garantate pentru a fi finanțate pe o perioadă medie de timp. Deci există întotdeauna un echilibru în orice CFM între disciplină și uh, previzibilitate a finanțelor pe de o parte și flexibilitate pe de altă parte. Totuși, în uh, CFM-ul 2014-2020, pe care îl analizăm astăzi, ne confruntăm cu un început foarte dificil din punctul de vedere al flexibilității. V-aș reaminti aici că negocierile care ne-au adus la acest CFM, practic Consiliul în februarie 2013 s-a pregătit pentru adoptarea pentru prima oară a unui cadru financiar care în termen real era mai mic decât CFM-ul anterior. Și exista și o altă diferență substanțială în ceea ce privește creditele de plăți și de angajament în totalul lor. La momentul acela, aceasta a făcut ca Comisia să declare statelor membre că acest cadru financiar nu poate fi viabil decât dacă prevede și instrumente de flexibilitate maximă. Și tocmai acest angajament de a utiliza la maxim instrumentele de flexibilitate s-au inclus și în concluziile Consiliului European. Ar trebui totuși să recunoaștem că a fost o luptă continuă aceea de a concretiza și a operaționaliza această flexibilitate. Și cred că nimeni uh, uh, nu poate spune că nu, dacă n-ar fi fost uh, Parlamentul European care să acorde o deosebită prioritate flexibilității, dacă Parlamentul n-ar fi luptat cu multă tenacitate pentru acest instrument de flexibilitate, atunci nu l-am fi avut așa cum îl avem în cadrul de astăzi și aceste elemente inovatoare de flexibilitate care își au sursa directă la Parlamentul European. Avem deci rezultatul pentru 2014-2020, care este un rezultat destul de strâns, de restrictiv, dar avem și noi instrumente de flexibilitate pe care trebuie să le analizăm pentru a vedea în ce măsură sunt capabile să facă față nevoilor UE în această perioadă. Aș vrea să vă atrag atenția încă de la început um, asupra unei diferențieri pe care aș vrea să o fac, și anume că voi analiza instrumentele de flexibilitate care pot fi utilizate în procedurile bugetare această flexibilitate poate fi utilizată de către autoritățile bugetare în procedurile bugetare și acest lucru este important din punctul de vedere al luării deciziilor la Consiliu. E vorba de procedura de majoritate calificată, a, care a, a schimbat a, prin regulament la nivelul Consiliului, transformându-se în unanimitate cu consimțământul Parlamentului. Și nu menționez aici practic instrumentul cel mai global de flexibilitate și anume procedura de revizuire a CFM-ului. Pentru că revizuirea am avut-o ca și posibilitate încă de la începutul CFM-ului. A fost uh, întotdeauna posibil să schimbăm uh, plafoanele în cadrul CFM-ului, însă aceasta se făcea cu o majoritate foarte ridicată la Consiliu. În mod temporar se putea aplica o revizuire temporară cu majoritate calificată, însă după tratatul de la Lisabona e nevoie de unanimitate la Consiliu și consimțământul informat al Parlamentului. Am să mă centrez acum pe prezentarea instrumentelor de flexibilitate care sunt prevăzute în cadrul actual și care ar putea fi mobilizate în cadrul procedurilor bugetare. Întrebările pe care trebuie să ni le punem în sens mai restrâns referitor la aceste instrumente de flexibilitate sunt următoarele. În primul rând, dacă pot face față marjelor scăzute în actualul CFM, și de aceea trebuie să ne dăm seama că probabil că este primul CFM în care marjele sunt atât de mici. Și aceasta este consecința două lucruri. În primul rând, plafoanele foarte stricte și, în al doilea rând, dorința, voința colegiuitorului de a preprograma cât mai mult cu putință prin aceste plafoane încă de la început. Deci avem în jur de 1% la nivel global din plafoanele 2014-2020 care nu sunt preprogramate. Deci 99% sunt deja preprogramate. Este o situație dificilă. În al doilea rând, trebuie să facem față și evenimentelor neprevăzute și pentru asta cred că nu e nevoie să vă dau exemple uh, în momentul actual. Prioritățile politice de asemenea se pot schimba așa cum ne-ați arătat de fiecare dată, perioada de șapte ani pentru CFM nu coincide neapărat și cu mandatul Parlamentului și la momentul acesta Parlamentul și Comisia s-au schimbat față de cei care stabiliseră cadrul și acum sunt alții cei care trebuie să-l implementeze. Toate aceste sarcini, deci, trebuie să se facă cu oarecare flexibilitate. Există două seturi de instrumente de flexibilitate în acest cadru. În primul rând, e vorba de instrumentele speciale care permit în procedura bugetară o depășire a plafoanelor, pot fi cheltuite sume suplimentare atât în ceea ce privește angajamentele, cât și la nivelul creditelor de plată aceasta este punctul de vedere și interpretarea Parlamentului și a Comisiei și această chestiune a creditelor de plată peste uh, plafonul stabilit. Vom avea un alt vorbitor care va analiza aspectele legale. Însă pentru comisie e clar că la acest instrument uh, atât angajamentele cât și plățile pot depăși plafoanele. Aceste instrumente au existat și în perioada anterioară, au fost reajustate, așa cum vedeți documentul din fața dumneavoastră. Avem două coloane cu prețuri uh, comparative pe anul 2011 și ajutorul, rezerva ajutorului de urgență a crescut, ținând cont de problemele din țările terțe pentru operațiuni de ajutor umanitare. De asemenea, Fondul de Solidaritate UE, în mod normal, a scăzut, dar de fapt este mai mare decât uh, fondul care a fost folosit vreodată într-un singur an și există și posibilitatea de a um, prelungi utilizarea cu un an Fondul de ajustare la globalizare, din punct de vedere nominal, a scăzut, dar este și el mai mare decât uh, a fost utilizat vreodată și aceasta, bineînțeles, ținând cont de pierderile de locuri de muncă în urma procesului de globalizare și ultimul element și cel mai important, instrumentul de flexibilitate așa numitul flex care este un instrument um, extrem de valoros. Acum uh, el poate fi măsurat, depășește 500 de milioane anual la momentul acesta. El poate fi acumulat pe mai mulți ani și nu este prealocat pentru un anumit scop. Autoritatea bugetară poate hotărâ ce Uh, poate face cu aceste sume și tocmai de aceea este extrem de valoros. Toate aceste instrumente au fost deja utilizate în mare măsură în procedurile bugetare pe perioada 2013 uh, și 2014. Aveți aici datele, 14 și 15, mă scuzați. Însă, din punct de vedere Cantitativ este important instrumentul de flexibilitate pentru anul 2016, care tocmai a fost votat în cadrul bugetului 2016. Avem peste 1500 de milioane de euro care au fost mobilizați. Acest instrument uh, Flex uh, este utilizat la maxim pentru primii trei ani, practic, în contextul pachetului referitor la migrație. Aș adăuga aici că după 2016 Flex va fi din nou disponibilă cu peste 500 uh, de milioane anual și deci îl uh, vom reutiliza din nou. Însă până în 2016, practic, uh, capacitatea s a fost utilizată la maxim. Toate acestea au fost instrumente existente deja, care ne-au permis să votăm sume suplimentare pe lângă uh, cheltuielile totale prevăzute în CFM. Însă, cutia de instrumente de flexibilitate include și instrumente noi importante care nu pot crește sumele totale alocate, dar, pe de altă parte, permit o reajustare uh, a, în primul rând, a creditelor de angajament între capitole și între uh, exercițiile bugetare anuale. Există o marjă globală pentru creditele de angajament, care uh, se numește marjă globală pentru creștere și ocupare, în special pentru tineret, și aceasta arată intenția de a hotărâ acest instrument din partea legiuitorului. Aceasta permite ca marjele neutilizate la nivel bugetar să fie acumulate și colectate și realocate către noi obiective. Și aceasta se poate face și la capitole diferite. Al doilea instrument nou de care dispunem este marja pentru situații de urgență. Aceasta ne permite să depășim plafoanele anuale, atât la plăți cât și la angajamente, până la 0,03% din uh, PNB-ul european al Uniunii Europene. Comisia informează uh, Comisia de Bugete din punct de vedere tehnic ce înseamnă această sumă, deci ce sumă reprezintă, e în jur de 4,4-4,5 miliarde anual la momentul acesta. Această marjă pentru situații de urgență permite um, niște cheltuieli suplimentare anual, dar nu permite o creștere a cheltuielilor totale. Deci, în anii următori, această suplimentare trebuie compensată prin utilizarea altor marje existente. Aș menționa aici și alte două elemente importante de flexibilitate care sunt oarecum diferite în natura lor. În primul rând, sumele de referință în actele legislative pentru programele multianuale pot fi depășite acum sau subbugetizate cu până la 10% într-un exercițiu bugetar anual și aceasta făcând referință la uh, sumele uh, bugetare din uh, programele multianuale. Aceasta permite întărirea anumitor programe dacă există marje disponibile sau procesele de front-loading, back-loading la diverse capitole dacă acestea evoluează cu viteze diferite atunci când se dorește această reajustare. Un ultim instrument nou, e vorba de rezerva pentru crize în sectorul agricol. Aceasta are în jur de 400 de milioane de euro anual, inițial uh, uh, preluate din plățile directe pentru situațiile de crize și dacă această sumă nu este utilizată, atunci în anul următor ea este rambursată fermierilor. Pentru a ilustra felul în care se poate utiliza, se pot utiliza aceste uh, instrumente noi, ultimele două pe care le-am prezentat, v-aș spune că ele pot fi Uh, combinate în mod foarte ingenios pentru o rearanjare a marjelor existente pe mai mulți ani sau la mai multe capitole. De exemplu, marja globală pentru angajamente este limitată în regulamentul actual până în 2017, dar dacă autoritatea bugetară ar dori să intre în marjele existente în anii următori după anul 2017, ar putea mobiliza această marjă pentru situații de urgențe pentru a utiliza aceste marje în anii anteriori. De exemplu, pentru a face față unei situații de urgență într-un an anterior anului 2017. Deci cele două pot fi combinate, dar până la urmă, per total, nu pot oferi sume care se depășească uh, totalul global din CFM. Ele trebuie compensate într-un fel sau altul. Știți foarte bine și care este marja globală pentru creditele de angajament. A fost utilizată până acum pentru a aloca 2,4 miliarde de euro pentru instituirea EFSI. Aceasta ne-a arătat uh, cu caracter imediat care era potențialul acestui nou instrument. Instrumentele pot fi utilizate și pentru creditele de plată și, de altfel, marja pentru situații de urgență a fost utilizată până acum doar pentru plăți. A fost mobilizată în 2014 pentru o sumă de 3,2 miliarde de euro de uh, credite de plată suplimentare pentru a reduce întârzierile de plată în programele de coeziune. însă s-a hotărât o compensare pentru anii 2018-2020. Un ultim instrument nou în cadrul instrumentelor de flexibilitate este marja globală pentru creditele de plată, care ne permite să facem disponibile sume între plafoanele existente și plățile efectuate propriu-zis. Acest lucru s-a conceptualizat și a fost introdus de către Parlamentul European în cadrul negocierilor pentru actualul CFM. Și ne așteptăm să își atingă potențialul maxim în anii următori pentru că aceste garanții, acest uh, instrument garantează practic că toate plățile incluse în CFM pot fi cu adevărat utilizate cu o singură condiție care se află cumva în josul paginii și anume ca în ultimii trei ani să rebugetizăm uh, 7 uh, sau 9 sau 10 miliarde. Deci um, această, acest decalaj nu trebuie să fie prea mare la nivel anual. Există această limită. Dacă se asigură această cerință, atunci ne asigurăm că uh, se utilizează la maxim disponibilitatea creditelor de plate și acest lucru este diferit față de anteriorul CFM, când uh, peste 50 de miliarde de euro în credite de plată nu au putut fi utilizate pentru că nu se aflau în anii potriviți, în, se, erau alocați pentru ani când nivelul de execuție era redus și nu s-au putut folosi în alți ani când ar fi fost nevoie de aceste sume. Această nouă prevedere, deci, ar preveni o astfel de situație, astfel încât uh, creditele de plată disponibile la nivel global să fie utilizate și în, acești, în alți ani. Deocamdată pentru 2015, nivelul de mobilizare a fost de doar 106 milioane de euro, însă ne așteptăm ca în anii următori acest instrument să își joace pe deplin rolul. Care ar fi concluziile? Sarcina Comisiei și a dumneavoastră în această dezbatere ar fi aceea de a analiza felul în care funcționează aceste instrumente speciale de flexibilitate și de a analiza uh, plafoanele de plăți pentru a vedea dacă sunt suficiente sau nu. Aș menționa aici și o altă dimensiune importantă care a fost analizată și într-un alt context, și anume bugetul centrat pe rezultate. La momentul acesta Uh, lucrăm foarte mult uh, la procedura de simplificare și aceasta ar putea aduce câteva propuneri pentru a simplifica și procedura de mobilizare a acestor instrumente de flexibilitate, pentru că unele dintre ele sunt greu de mobilizat analizăm cu atenție această situație și trebuie să fiți conștienți de faptul că s-ar putea să trebuiască să schimbăm regulamentul, regulamentul financiar și uh, nu este deloc ușor. Dar vicepreședintele nostru s-a centrat uh, foarte tare pe procesul de simplificare pentru o mai ușoară utilizare a instrumentelor, deci uh, vom face propuneri în contextul procesului de revizuire. Un alt element care are impact asupra flexibilității, această dezbatere a revizuirii va pune pe masa negocierilor și problema duratei, a intervalului viitorului CFM. Pentru că e clar că uh, durata de timp și rezultatele au o legătură directă unele cu altele. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, mulțumim și noi pentru această prezentare și așteptăm propunerile comisiei cât mai repede cu putință, pentru că asta ne va putea permite să facem progrese. Acum am să dau uh, cuvântul doamnei Evelin Valder, uh, care este șef de unitate din partea Serviciului Juridic al Parlamentului. Uh, dânsa va interveni pe chestiunea uh, serviciilor de plată. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, într-adevăr, prezentarea mea se va limita la 5 minute pentru că ați venit cu toții un aviz uh, juridic care examinează subiectul în profunzime, așa că pot să mă limitez la, o scurt, la un scurt rezumat. O primă observație preliminară. Știm cu toții că mobilizarea instrumentelor specie, pentru instrumentele speciale a creditelor de plăți dincolo uh, de plafoane nu face unanimitatea în rândul instituțiilor. Vă aduceți aminte că a fost foarte complicat atunci când am purtat negocierile bugetare de anul trecut și până la urmă am reușit să rezolvăm problema doar prin uh, două declarații ale unilaterale ale Parlamentului și Consiliului, care apoi și-au dat acordul. Vă propun să analizăm mai întâi situația creditelor de angajament. Aici situația este simplă, adică articolul 3 aliniatul 2 din regulamentul privind cadrul financiar multianual și considerentul 5 prevăd în mod explicit că aceste instrumente pot fi mobilizate dincolo de plafoane în ceea ce privește creditele de angajament. Dar trebuie să facem o distinție între două uh, grupuri de instrumente speciale. Trei dintre acestea prevăd un mecanism de compensare între mai mulți ani, deci nu trebuie să se depășească plafonul global al cadrului financiar multianual. Acesta este cazul uh, marjei pentru uh, evenimentele neprevăzute și instrumentele de articolul 14 și 15 din uh, regulamentul CFM, adică marjele pentru angajamentele pentru creștere și ocupare și instrumentul specific pentru a lupta împotriva șomajului tinerilor. În ceea ce privește celelalte patru instrumente speciale, adică rezerva pentru ajutorul de urgență, fondul de solidaritate, instrumentul de flexibilitate și fondul de ajustare la flexibilitate, Aici nu e vorba de niciun fel de compensare, deci deducem faptul că toate creditele de angajament mobilizate în acest scop pot să se adauge dincolo de plafonul global al CFM. Această analiză textuală este coroborată de intenția declarată a Consiliului European cu ocazia reuniunii sale de pe 7 și 8 februarie 2013, care a permis deblocarea negocierilor CFM, care a, s-a, s-a indicat atunci că instrumentele speciale respective trebuie calculate în ceea ce privește criteriile de angajament, dincolo și în plus față de cadrul financiar multianual. Și, de altfel, această abordare este respectată în totalitate de comisie. Deci, în această moment ajungem la concluzia că pentru cele patru instrumente speciale o mobilizare dincolo de plafonul CFM este absolut posibilă și probabilă în ceea ce privește creditele de angajament și aceste instrumente au fost într-adevăr mobilizate în afara plafoanelor. Deci, care este situația pentru creditele de plăți acum? În legătură cu acestea, regulamentul, din păcate, nu este foarte clar. Poate ar trebui remediat această ambiguitate cu ocazia revizuirii la jumătatea perioadei. Mai întâi, considerentul 5 și articolul 3 aliniatul 2 din regulamentul CFM nu vorbesc decât de depășirea plafanelor pentru creditele de angajament, dar noi considerăm că însuși textul regulamentului Uh, include de două, două elemente, două fragmente care spun clar că creditele de plăți trebuie mobilizate din afara plafanelor CFM. Acest lucru um, se regăsește în referirea de la articolul 4, liniatul 1, în legătură cu calculul uh, plafonului resurselor proprii. Și în această dispoziție se face referire la articolul 3, liniatul 2 din regulament, și această referire este importantă pentru că implică că mobilizarea instrumentelor speciale sub formă de credite de angajament implică și creditele de plăți în plus care se adaugă plafanelor prevăzute pentru CFM. În al doilea rând, articolul 13, liniatul 4 din regulament stipulează în mod expres faptul că recursul la marja pentru evenimente neprevăzute trebuie compensat atât pentru creditele de angajament cât și pentru creditele de plăți. Această marjă pentru evenimente neprevăzute este unul dintre instrumentele speciale menționate la articolul 3 aliniatul 2 din regulament. Deci este clar că aceeași posibilitate de a mobiliza suma ca și credite de plăți dincolo de plafoane trebuie să existe și în cazul acestor celorlalte instrumente speciale menționate în mod expres în acest articol 3 aliniatul 2. Îmi pare rău, intru în detalii tehnice, dar uh, n-am uh, altă posibilitate. Apoi avem argumente legate de principiul bunei gestiuni financiare. Un prim argument se bazează pe principiul uh, plata urmează angajamentului. Acest principiu este consacrat de regulamentul uh, CFM și uh, în um, textele privind resursele proprii. Deci, dacă creditele de angajament sunt mobilizate dincolo de plafoane, creditele de plăți trebuie să fie și ele bugetate din afara plafoanelor sau dincolo de plafoane pentru a permite lucrurilor să funcționeze. Dacă nu, ar apărea o situație în care marja globală pentru plăți, conform articolului 5 din regulament, ar fi consumată de mobilizarea instrumentelor speciale. Dar această marjă, prevăzută la articolul 5, are obiectivul de a asigura că plafoanele de plăți fixate de Consiliul European la 908 miliarde pentru întregul cadru financiar multianual să poată să fie utilizată pentru a onora plafonul creditelor de angajament care era de 960 de miliarde de euro. Un al doilea argument este legat de respectarea articolului 323 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene și respectarea obligațiilor juridice față de terți. A fost clar intenția legiuitorului să compenseze, dacă pot să spun, cămașa de forță a unor plafoane uh, foarte limitate sau prea limitate printr-o flexibilitate maximă pentru a permite Uniunii să își respecte obligațiile legate de articolul 323. Și această dispoziție cere ca Parlamentul, Consiliul și Comisia să vegheze că vor fi disponibile mijloacele financiare în care să permită Uniunii să își respecte obligațiile juridice față de terți. Această voința a fost bătută în cuie la considerentul 4 din regulamentul CFM. Deci, distinția între creditele de angajamente și de plăți că care ar permite depășirea plafonului doar în primul clas, caz, nu ne-ar permite să respectăm aceste obligații juridice față de terți cerute de dreptul primar. Pe baza tuturor acestor argumente, ajungem la concluzia că textul regulamentului CFM nu împiedică o mobilizare a creditelor de plăți pentru instrumentele speciale dincolo de plafoane și că mobilizarea creditelor de plăți dincolo de plafoane corespunde principiului bunei bugetări și voinței legiuitorului. Vă mulțumesc! Președintele microfonului nu... Eh, microfonul președintele, mă scuzați, nu este pornit. De noté qu'il ne serait pas téméraire de notre part. Eh, spuneam că um, în orice caz, avizul dumneavoastră juridic uh, este încurajator. Acum avem un scurt schimb de opinii. Mai întâi are cuvântul domnul Olbricht. Uh, yes, I, I think that we understand. By, by the way, I mean this is a conclusion that we. Este clar că avem nevoie de simplificare și în dezbaterea noastră, pentru că elementele juridice sunt bineînțeles importante dar ce nu cunoaște toate detaliile este imediat pierdut. Dar observația generală este faptul că problema se află la început, în diferența dintre angajamente și plăți. Și marja foarte mică care nu este prevăzută de la început, care este prevăzută de la început, 1% e foarte puțin. Deci trebuie să recunoaștem că aceasta este originea problemei. Aș uh, propune să cerem comisiei să comenteze acest uh, aviz juridic, pentru că trebuie să știm ce e posibil, ce nu. Cu angajamentele lucrurile sunt clare. Întrebarea este pentru plăți, dacă folosim instrumentele speciale pentru angajamentele putem folosi și pentru plăți. Și această problemă o avem cu Consiliul de mult. Aceasta e controversa. Putem folosi pentru plăți aceste instrumente? Dacă nu este ilegal, e posibil. Și atunci întreb Comisia de ce nu o face. ca să simplificăm dezbaterea. Și un al doilea element important, avem două întrebări legate de aceste instrumente. Întâi, din punct de vedere tehnic, cum putem face acest lucru? Și a doua întrebare este când să o facem. Deci, cum să definim foarte clar situațiile care ne permit să folosim aceste instrumente? Avem o definiție clară a acestor circumstanțe speciale? De exemplu, criza refugiaților este o criză sau nu? Este o situație specială sau nu? De, problema e că nu am definit foarte clar aceste situații și cred că și de acest lucru trebuie modificat. Deci se pune problema consecințelor juridice și practice în legătură cu plățile și a, apoi a, uh, problema definirii acestor situații. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Orbic, tare cuvântul doamna Toma. Apoi voi da cuvântul Comisiei pentru a răspunde pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru prezentări. Uh, intervențiile au fost foarte interesante și voi reține mai ales ideea bunei bugetări care a fost uh, menționată. Da, într-adevăr, cred că am avut o problemă cu acest cadru financiar multianual, dacă bine înțeleg ce a zis Comisia, un cadru pe de o parte prea redus și pe altă parte în decalaj sau decalajul care există între credite și plăți, un decalaj prea mare și au trecut doar 2 ani de la începutul acestui cadru financiar multianual. Mai avem încă patru ani din el și pentru bugetul 2016 pe care l-am adoptat, suntem deja și pe asta se bazează întrebarea mea, am ajuns deja aproape la limita maximă a utilizării acestor instrumente speciale și acestor flexibilități. Poate nu în ceea ce privește plățile, dacă bine am înțeles ceea ce a spus reprezentanta serviciului juridic, dar în orice caz pentru angajamente. Și imediat ce s-a votat acest buget, am aflat că există din nou angajamente din partea Consiliului. Consiliul a prevăzut angajamente pentru Turcia și că din nou va trebui să uh, luăm din buget. Am impresia că revizuim într-una bugetul. Nu știu unde mergem, încotro ne îndreptăm. Și întrebarea, o întrebare pe care vă o pun este, ce marjă mai avem la dispoziție? ce mai e posibil să facem sau ce va mai fi posibil să facem în acești patru ani care mai urmează. Dacă ar fi ultimul an al CFM-ului, hai, am zice, ne descurcăm noi cumva, dar având în vedere că ne mai rămân patru ani de zile și având în vedere faptul că uh, urmează criză după criză, ce mai avem la dispoziție? Mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde pe scurt. Merci. Uh... With regard to... Mulțumesc. În ceea ce privește creditele de plăți care depășesc plafoanele, Comisia a fost întotdeauna de acord cu analiza juridică a Parlamentului în sensul că aceste credite de plăți pot fi bugetate dincolo de plafoane, la fel ca și angajamentele. În negocierile bugetare pe care le-am avut până acum, Circumstanțele au permis Consiliului și Parlamentului uh, să recunoască că nu sunt de acord și să aibă versiuni diferite în legătură cu marjele disponibile. Consiliul consideră că marja disponibilă e mult mai mică sau că plafonul este mult mai mic și Parlamentul că e mai mare. Și această divergență va rămâne uh, atâta timp cât avem marje suficiente sub plafoane toată lumea poate accepta propria interpretare. Dar când situația devine mai urgentă, um, nu vor mai fi fonduri disponibile, vom ajunge la situația în care Consiliul și Parlamentul vor trebui să intre în conflict direct și să ajungă la o concluzie comună. Este posibil să se propune în cadrul revizuirii o clarificare a textului juridic, dar schimbarea textului juridic necesită unanimitate și consimțământul Parlamentului. Nu e deloc ușor de obținut așa ceva. Deci, trebuie să ne gândim bine dacă se dorește să facă acest pas. Deci nu e ușor, dar e posibil să se clarifice lucrurile într-un fel sau altul în, con- în contextul acestei evaluări și revizuirea cadrului. La întrebarea câtă flexibilitate mai este încă disponibilă sau ce resurse mai sunt disponibile pentru flexibilitate, răspunsul nu e ușor uh, din punct de vedere numeric. Depinde cum și în ce măsură diferitele uh, instrumente de flexibilitate vor fi mobilizate de autoritatea bugetară în următorii ani. Am uh, arătat ce e disponibil în fiecare an de exemplu, instrumentul Flex e ia de la capăt în 2015, 500 milioane, de an, milioane pe an, nu e puțin, dar e ceva și în ceea ce privește marjele, mai sunt încă marje mici, dar depinde în ce măsură dumneavoastră când votați următorul buget mai lăsați marje sub plafoane. Pentru că, evident, Astfel se reduce marja globală pentru angajamente. Deci, în poziția dumneavoastră anuală, lăsați marje disponibile sau nu și ce nu folosiți poate fi refolosit, reciclat prin instrumentul de flexibilitate. Deci nu e o sumă independentă de deciziile dumneavoastră pe viitor, din potrivă. Mulțumesc. Da, am folosit uh, marja de flexibilitate pentru 2016 mult, pentru că în 2014 și 2015 nu am folosit-o, dar această situație nu se va mai repeta. Domnul Fernandez, foarte pe scurt, cred că această situație este clară chiar și pentru Consiliu, pentru că nu are niciun sens să vorbim despre flexibilitate și apoi să spunem că uh, ea este în buget. Dacă vorbim despre flexibilitate și instrumentele de flexibilitate, o facem tocmai pentru a spune că se află în afara. E vorba de resurse din afara bugetului. Dacă nu, n-ar mai trebui să, să, să folosim acest termen, uh, să le numim instrument de flexibilitate. Eu cred că Consiliul înțelege argumentele și atitudinea, dar promovează interpretarea care convine și noi trebuie să spunem Consiliului că trebuie să interpreteze lucrurile corect. De altfel, angajamentul și-a luat un angajament și instrumentele de flexibilitate, dacă Sincer, nu are niciun sens să spunem vom accepta că angajamentele vor fi în afara bugetului aprobat și că consecința lor, adică plățile, trebuie să fie găsite în cadrul bugetului. Este complet incoerent așa ceva și noi trebuie să ajutăm Consiliul să fie coerent. Da, acesta e adevărul. Trebuie să-i ajutăm să fie coerenți. Să le explicăm avizul juridic dar sunt sigur că înțeleg foarte bine acest aviz juridic și știu și că au adoptat un cadru financiar cu 960 de milioane, miliarde plăți și 908, um, nu, 960 angajamente și 908 plăți și își dau seama că plățile trebuie să fie din afara bugetului. Dacă nu, declajul va crește și nimeni nu dorește acest lucru. Iar pe 31 decembrie 2013, spune președintele, mai erau de lichidat 200 uh, și ceva de miliarde și se vor ajuta 52 de miliarde diferență între angajamente și plăți din CFM-ul 2014-2020. Deci, la un moment dat, vor veni facturile pe biroul comisiei, e clar. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nimeni? Vă da cuvântul raportorului, domnul Olbricht. <coughs> Euh, din punct de vedere politic, știu că José Fernandez s-a exprimat mult mai bine decât mine. Să convenim că nu suntem de acord. Ce înseamnă acest lucru în termeni uh, financiari? Convenim că nu suntem de acord. Adică acceptarea faptului că nu există un acord între Consiliu și Parlament. Din punct de vedere politic, mesajul este cam următorul. Sau mă întreb, aceasta este întrebarea, sperăm cu toții că nu, că nu va funcționa, deci pregătim bugetul în speranța că oricum nu va funcționa și ne vom descurca noi cumva deci este o abordare negativă a exercițiului bugetar. Pentru că dacă de la bun început avem credite de plată mai, mai puține, sperăm în mod evident că bugetul nu va funcționa și vom fi bucuroși că nu, că nu funcționează. În cer scuze, este un comentariu politic. Uh, disons qu'on a toutes les bases juridiques pour faire ce qu'on dezbaterea a fost foarte interesantă. Este clar că avem temel juridic să facem ce dorim, cu condiția ca partenerii noștri să pună banul pe masă. Și având în vedere că banii vin de la statele membre, este evident că există constrângere atunci când își iau anumite angajamente. Bun. Uh, am pregătit bine problema plăților uh, pentru a ajunge la o situație de conciliere. N-am reușit, de altfel a trebuit să uh, facem apel la un trilog în plus. Vom vedea. Bun, trecem acum la partea a doua. În legătură cu frontloading-ul și anume ce prevede articolul 5 din regulamentul CFM, Orizont 2020, COSME, Erasmus și inițiativa pentru uh, ocuparea tinerilor. Dau cuvântul direcțiilor generale reprezentate azi aici. Aveți fiecare câte 8 minute la dispoziție. Știu că v-ați pregătit să prez- faceți prezentările pe scurt și vă rog să fiți conciși. Are mai întâi cuvântul domnul Christophe Trou, care ne va vorbi despre Orizont 2020. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vă fac o prezentare scurtă, într-adevăr. În ceea ce privește Orizont 2020, vă amintiți cu siguranță că cu ocazia discutării cadrului financiar multianual s-a hotărât ca 200 milioane de euro să fie luate din bugetul pentru 2018, 2019, 2020 pentru a fi folosiți în 2014 și astfel, așa cum a amintit colegul meu, domnul Lenner, s-a compensat scăderea um, bugetului între cele două cadre financiare multianuale, 2007-2013 și 2014-2020. S-a încercat să se aloce aceste fonduri suplimentare de jumătate, 100 uh, de milioane de euro, Consiliul European pentru Cercetare și jumătate pentru acțiunile din cadrul programului Marie Curie. Deci, au trebuit să se găsească acțiuni pentru a absorbi aceste sume, pentru că decizia a fost luată târziu, în pregătirea anului 2014 și având în vedere că se pregătea și bugetul 2014 în același timp. Și s-a permis compensarea uh, pentru acești ani, dar și să se răspundă cererilor mari pentru acest program. Să nu uităm că anul 2013 eh, a avut sumele cele mai mari. Deci, pentru Consiliul European pentru Cercetare s-au eh, finanțat aproximativ 70 de proiecte și ehm, de la programul Marie Curie s-au finanțat acțiuni care nu ar fi fost posibile altfel, mai ales mobilitatea între personalul din industrie și din domeniul învățământului. Acum, în decembrie 2015, este momentul potrivit să facem un uh, prim bilanț în legătură cu nivelul bugetelor pentru 2014 și 2015. Bugetul total la dispoziția noastră a fost de aproximativ 19 miliarde de euro. 13,9 miliarde a fost puse în aplicare, prin acțiunea cea mai importantă și anume cereri de ofertă sau apel pentru uh, propuneri și 5,2 miliarde au finanțat alte acțiuni, cum ar fi parteneriatele public-privat, așa numitele joint undertakings și parteneriatele public-public, conform articolul 185 și instrumentele financiare și, bineînțeles, cheltuielile administrative. În ceea ce privește punerea în aplicare reală după 2 ani. Am lansat 158 de cereri de propuneri, am primit 45.000 de propuneri eligibile pentru, de, ca să fie finanțate din fonduri europene. Am finanțat 6, peste 6500 de proiecte care au fost selectate și asta înseamnă că rata de succes este de 13%, deci cam o propunere din 7 a fost finanțată. Uh, din orizont 2020, dar dacă luăm propunerile evaluate, care primesc o evaluare pozitivă din partea experților, uh, cam o propunere din trei este finanțată. Deci, o propunere din trei pe care experții independenți o consideră ca meritând să fie finanțată, este până la urmă finanțată de Uniunea Europeană. Deci, cu această cerere mare pentru Orizont 2020, nu am avut prea multe dificultăți să, punem în, să folosim întregul buget la nivel de credite de angajamente și la nivel de credite de plăți. Și suntem destul de optimiști și pentru sfârșitul acestui an să reușim să folosim uh, întregul buget. Acum, a fost votat bugetul pentru 2016, deci ne uităm la ce urmează. Estimarea pentru 2017-2017, bineînțeles, uh, nu putem să știm cum arăta bugetul pentru 2017, dar presupunem că vom avea pentru orizont 2020, aproximativ 20,5 uh, uh, miliarde la dispoziție. 14 miliarde din acestea vor fi uh, folosite prin um, cereri de propuneri și 6,5 miliarde prin parteneriate public-privat, public-public și instrumente financiare și cheltuieli administrative. Vous recevrez très prochainement Uh, les résultats finaux de Veți primi cât de curând rezultatele finale ale evaluării post ale programului cadru 7 pentru cercetare, uh, probabil în ianuarie și atunci veți avea la dispoziție mai multe informații legătură cu impactul real al programului cadru pentru cercetare în ceea ce privește prioritățile uh, și în ceea ce privește pe cetățeni. În ceea ce privește evaluarea orizontului 2020 la jumătatea perioadei, ea va fi finalizată înainte de sfârșitul anului 2017. Deci, uh, nu înainte de revizuirea cadrului financiar multianual. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă Mulțumesc pentru faptul că v-ați exprimat pe scurt, clar și concis, în 5 minute și 29 de secunde. Are cuvântul acum doamna Christine Schroeder pentru a ne vorbi despre COSME. Pour 8 minute. 8 minute, vă rog. No, I pressed the wrong button, I'm sorry. Apăsasem butonul greșit, îmi cer scuză. O prezentare rapidă a executării generale. În 2004 am ajuns la 100% pentru instrumentul financiar și aproape 100% pentru celelalte instrumente. Pentru 2015, chiar dacă anul nu s-a încheiat, suntem încrezători că vom ajunge la 100%, la 100% până la sfârșitul anului. Știți că există propuneri Există propuneri de licitații în acest uh, program și aș dori să vă prezint uh, principalele două elemente, rețeaua uh, Enterprise Europe și programul Erasmus pentru antreprenori tineri. Pe prima imagine, în ceea ce privește rețeaua Antreprenori Europa, din anul 2016 există o perioadă de șase ani. Am organizat două asemenea uh, licitații care sunt baza pentru granturile anuale. Am avut uh, două în anul 2014 la care au participat 559 de organizații care acoperă toate cele 28 de regiuni din uh, Uniunea Europeană plus 6 state care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar care participă la programul COSME. Deci, în prima, în prima, în prima perioadă, 2015-2016, contribuția Com- Comisiei Europene a fost de maximum uh, 60%, ceea ce a dus la 100 de milioane de euro. Uh, acest buget va fi uh, angajat în totalitate până la sfârșitul uh, anului 2015. Uh, am semnat toate acordurile de parteneriat și de granturi și pentru a doua etapă am selecționat deja consorțiile necesare. Mai există doar patru propuneri la care nu am finalizat procesul pentru că, de exemplu, Armenia trebuie să ratifice acordul de participare la uh, COSME. Aș dori să trec acum la Erasmus pentru tineri antreprenori. Aici licitațiile se desfășoară în fiecare an pe o perioadă de derulare a granturilor de 28 de luni Cred că Parlamentul uh, știe acest fapt. Um, există foarte multe proiecte pe care nu le putem finanța datorită lipsei uh, finanțării. În uh, ciclul 7 am avut, adică pe anul 2014, au fost depuse 111 de propuneri, 15 proiecte au fost selectate, au participat 111 organizații din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene aproximativ 14 milioane de euro nu au putut să fie finanțate. Pentru anul 2015 au fost depuse 105 propuneri, au fost selectate 17 proiecte la care au participat 130 de organizații de peste tot din uh, Uniunea Europeană. În 2014 aveam o sumă de 5,5 milioane de euro, în 2015 7,8 milioane de euro și folosind Um, instrumentul de flexibilitate în cadrul programului COSME. Sperăm că vom ajunge la o sumă de 8,7 milioane de euro în anul 2016. Și acum aș dori să trec la instrumentul financi- financiar. Știm că 60% din bugetul COSME este dedicat celor două instrumente care funcționează în cadrul uh, uh, COSME, facilitatea de garantare a, împrumuturilor, a împrumuturilor și facilitatea de capital pentru creșterea. Din punctul de vedere al angajamentelor, s-au votat 175 de milioane de euro care pot fi sporite prin participarea altor uh, state și se poate ajunge la o finanțare suplimentară cu 8,5 milioane de euro în urma transferului aprobat de autoritățile bugetare și am dorit să mulțumim și Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European pentru că a aprobat acest transfer bugetar. Din sumele avansate în 2014 și 2015, 40 de milioane de euro au fost folosite pentru a spori facilitatea de garantare a împrumuturilor, acest uh, plăți în avans înseamnă 800 de milioane de euro disponibile pentru întreprinderile mici și mijlocii. Aproximativ 12.000 de întreprinderi mici și mijlocii se vor bucura de această finanțare suplimentară. În ceea ce privește implementarea um, facilității de garantare a creditelor, am înregistrat un succes foarte mare Bugetul disponibil pentru anul 2015 nu va fi suficient pentru a acoperi cererea existentă. Până la sfârșitul uh, lunii noiembrie, entitatea care se ocupă de implementarea bugetară a semnat de- deja 24 de acorduri de garantare în 14 state cu un buget total de 263 de milioane de euro. Conform acordurilor semnate, trebuie să semnăm uh, mai mult de 5 miliarde uh, de euro care vor ajunge în următorii 2 până la 3 ani la 180.000 de întreprinderi mici și mijlocii. Și există de asemenea un număr foarte mare de proiecte în pregătire uh, pentru anul 2016. Deci, deficiențele uh, bugetare pentru facilitatea de garantare a împrumuturilor sunt Um, acoperite din uh, FC, ceea ce va permite semnarea unor acorduri de garantare a acestor uh, împrumuturi mult mai rapid decât uh, ar fi fost posibil în programul COSME. în momentul în care vom avea un nou buget uh, COSME, uh, COSME aceste credite de angajament vor fi preluate de creditele de, de plăți. Pentru a încheia, foarte pe scurt, câteva cuvinte despre implementarea facilității de capital pentru creștere Spre deosebire de instrumentul anterior, acesta este mult mai uh, complex, are nevoie de o perioadă mai lungă de timp până se ajunge la semnarea acordurilor, pentru că trebuie să participe, de exemplu, și investitori uh, privați. Din uh, noiem- din noiembrie șapte operațiuni care se ridică la mai mult de 86 de milioane de euro au fost uh, apro- aprobate și um, se preconizează că șase alte tranzacții vor primi până la 90 de milioane de euro. Deci, Uh, implementarea acestui instrument va ajunge la o viteză de croazieră foarte rapid. Probabil primele semn- uh, semnături pentru acordurile de finanțare vor fi făcute la începutul anului 2016. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Arturo Caballero uh, Barcedas pentru a ne prezenta Erasmus+. Plus. Uh, I will talk uh, uh, about uh, Erasmus+. Plus. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc despre Erasmus Plus, noul program care a acumulat mai multe programe. Știți că este un uh, program dedicat educației, pregătirii profesionale tinerilor și uh, sportului, care include deja simplificare, sume forfetare și așa mai departe aduce la un loc uh, șapte programe uh, anterior uh, separate sub această nouă siglă Erasmus Plus și din acest uh, Erasmus Plus face parte și sportul. Este uh, dedicat în mod special uh, inițiativei uh, uh de mișcare și mai ales proiectelor care leagă educația și activitatea, care combat părăsirea uh, timpurie a școlii și mobilității tinerilor uh, lucrători. Puteți să vedeți aici ponderea relativă din articolul 18 în temeiul juridic deci răspundere a diferitelor uh, capitole și instrumente din bugetul nostru. Următoarea imagine, dacă se poate. În ceea ce privește modelul de gestionare a fondurilor, a programului nostru, este un mix din diferite moduri de gestionare și am încercat să, să păstrăm cele mai bune părți ale diferitelor tipuri de, de gestionare. În primul rând, o gestionare indirectă prin uh, agențiile naționale, care este responsabilă pentru 75%, pentru că este vorba de o cooperare între autoritățile europene cu cele din statele membre. Anumite programe sunt gestionate la fața locului, într-un mod similar cu gestiunea partajată și, în același timp, în mod central, pentru a ne asigura că programul este unul coerent și pentru a permite un grad de flexibilitate mai mare. O altă modalitate de gestionare este cea gestionării directe prin diferite uh, entități, cum ar fi EACA, care se ocupă de operațiuni mai complexe și care reprezintă 19% din fonduri, și EIF pentru um, granturile Uh, studențești. Pe de altă parte, există și gestionarea directă din partea Comisiei Europene, uh, Direcția Generală EAC și de ocupare. Ceea ce privește rata de executare a bugetului, aceasta este una excelentă. În ciuda unor uh, probleme, puteți să vedeți că avem o executare a creditelor de, de angajament de 100% și aproape de 100% în ceea ce privește creditele de plată pentru anul 2014. Pentru acest an am ajuns la 1,08 la credite de la 93,9 la creditele de angajament și 93,4 în ceea ce privește creditele de plată. În ceea ce privește creditele de, de plată, am avut motive de îngrijorare pentru anul uh, trecut, pentru că acestea erau uh, limitate, însă am primit o sumă suplimentară de 138 de milioane de euro în decembrie printr-un, prin bugetul uh, rectificativ și astfel am uh, reușit să facem față problemelor din anul 2014. Și anul 2015 este un an dificil datorită acumulării plăților uh, neefectuate, însă am primit o sumă suplimentară de 170 de milioane de, de euro pentru anul 2016 ne așteptăm ca situația să se normalizeze. Pentru prima dată, creditele de plată depășesc creditele de angajament, ceea ce ne va permite să revenim la o executare normală a bugetului. În ceea ce privește plățile avansate au fost foarte binevenite și absorbite în totalitate, au fost folosite în programul de educație și de pregătire profesională, mai ales pentru programele dedicate ucenicilor, o treime, o treime pentru educația superioară și două treimi pentru ucenicii. În ceea ce privește uh, rezultatele, noua structură integrată a programului ne-a permis să sporim impactul acțiunilor noastre în uh, anul 2014 am publicat 8 cereri de propuneri, au fost depuse mai mult de 18.000 de, de proiecte care au fost select, uh, selectate, cu mai mult, cu aproape un, uh, un milion de participanți și um, durata media a programelor, a proiectelor a fost între 18 și 24 de luni. Erasmus Plus este un program care furnizează o adevărată plusvaloare europeană și vă pot da câteva exemple are un impact pozitiv asupra mobilității și uh, angajării. Considerăm că potențialul de a găsi un loc de muncă este crescut cu 45%. Rata șomajului uh, studenților care, fac, care au participat la programul uh, Erasmus este cu 23% mai Uh, scăzută decât a celor care nu au uh, uh, mers în străinătate în primii cinci ani după ce și-au absolvit studiile superioare. Există o cerere foarte mare pentru programul Erasmus și avem în același timp și o capacitate de, de absorție foarte mare. Și în uh, concluzie, aș dori să spun câteva lucruri despre profil. După cum v-am spus, situația a fost foarte dificilă în bugetul nostru. Ne-am confruntat cu dificultăți de a de a finanța toate cererile pe care le-am uh, primit, însă am reușit să gestionăm această situație foarte repede. Din anul 2014 profilul de finanțare a crescut foarte, foarte rapid și ne așteptăm ca acest program să fie încheiat cu, uh, cu succes. Vă mulțumesc și îmi încheie aici prezentarea. Mulțumesc. Este adevărat că programul Erasmus este uh, emblematic pentru Uniunea Europeană și reprezintă un potențial mare pentru tineri. Doamna Adriana uh, Sucova Toșeva, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Aș dori să vă aduc aminte pe scurt că această inițiativă dispune de un buget de 6,4 miliarde de euro și dorește să combată șomajul în regiunile europene, unde șomajul în rândul tinerilor depășea 25% în anul 2015. Este implementat printr-o gestiune uh, partajată conform regulamentului Fondului Social European și a regulamentului financiar general. Există 34 de programe operaționale pentru 24 de state eligibile. În 2014 și în 2015 creditele de angajament au fost plătite în uh, avans și au fost angajate și a fost uh, suma de 6,4 miliarde de euro a fost angajată în primii doi ani, 2014-2015. Plățile pentru 2014 au ajuns la 100% și în 2015 am ajuns până la sfârșitul lunii noiembrie un procent de 96,43%. Rata de implementare în mare în anul 2014 s-a datorat uh, prefinanțării sporite în anul 2015, care a ajuns în, la aproape un miliard de euro în 2014-2015, un miliard de euro plătite statelor membre pentru a pune în aplicare cât mai repede această schemă. În mai 2015, Comisia a transferat 883 de milioane de euro statelor membre. Plățile intermediare pe care le-am primit până acum sunt foarte limitate datorită modului de implementare printr-o gestionare uh, partajată și prin uh, precondiția impusă de a desemna o agenție de plată și de control. Procesul ține cu totul de statele membre pe această, pentru această uh, perioadă, deci trebuie să existe o autoritate de audit independentă care aprobă procesul urmat, notifică Comisia Europeană, după care se face să depune cererea de plată. Deci există o anumită întârziere pentru aceste cereri de, de, de plată pentru că autoritățile nominalizate până acum uh, sunt doar uh, cinci ieri am aflat din partea Ungariei că au numit o autoritate, dar mai există 29 de programe operaționale pentru care nu s-au depus cereri de plată datorită faptului că nu au fost numite autoritățile de plată. Am primit două cereri de uh, plată din partea Portugaliei, valoare de 70 de, de milioane de euro și în urmă, următoarele zile urmează să facem plățile pentru alte câteva zeci de milioane de euro. Din partea Greciei am aflat că va, vor depune o cerere de plată de 18 milioane de euro, sumă pe care vom reuși să o achităm. În ceea ce privește implementarea operațională, o parte foarte importantă în anul 2014, statele membre au raportat că, că 110.000 de participanți uh, erau șomeri, 27.000 erau participanți inactivi, 13.400 trecuseră printr-o intervenție aceste inițiative, 8.500 primiseră o ofertă a unui loc de, pentru un loc de muncă, și în total 1,3 miliarde de euro fusese remobilizate prin inițiativa dedicată șomajului între tineri în statele membre până în aprilie 2015. Desigur, nu ne mulțumește în totalitate absorția uh, lentă și punerea în aplicare lentă. Vă pot pune la dispoziție ultimele date de care dispunem. În Italia, Până 19 noiembrie am monitorizat uh, situația și am primit uh, informațiile conform cărora deja 81% din buget a fost uh, dedicat unor acțiuni, 758 de tineri care nu au un loc de muncă sau nu uh, urmează o școală sunt înregistrați pe portalul electronic din Garanția pentru Tineret. 538.000 au fost contactați și li s-a creat uh, un uh, profil, ceea ce înseamnă 71 din cei înregistrați, dintre tinerii înregistrați. 100.000 de, de tineri fac parte, participă deja la acțiuni uh, finanțate de Inițiativa pentru Tineri, o creștere de 81% față de situația din aprilie și uh, știm că cea mai mare sprijină se îndreaptă înspre uh, ucenicii și plasarea pe piața muncii. În Spania nu, am, nu, din, nu avem uh, foarte multe informații. Spania este cel mai mare beneficiar al uh, acestei inițiative prin 943 de milioane de euro Știm că până în luna noiembrie 168.000 de tineri s-au înregistrat pe portalul Garanției pentru Tineri, însă uh, aș dori să vă spun că acest program pentru Spania va fi modificat. Pe 3 decembrie am primit o propunere de modificare a programului operațional, propunere examinată în acest moment de Comisia Europeană. Franța, care este unul din uh, ceilalți mari beneficiari ai inițiativei pentru ocuparea tinerilor, Până la jumătatea lunii octombrie știm că 77% din bugetul operațional a fost uh, angajat deja pentru anumite acțiuni, 80% din programe uh, urmează să funcționeze. Așteptăm în continuare uh, numirea autorității naționale și de control pentru aceste programe operaționale. 32.000 de de tineri deja participă la aceste acțiuni și preconizăm că 21% dintre aceștia vor avea un contract uh, um, peste, cu o durată de mai mult de 6 luni, 19% un contract cu o durată de mai puțin de 6 luni, 22% din tineri să participă la o pregătire profesională sau să fie educați. Așteptăm în continuare informații în ceea ce privește situația din Portugalia, unde implementarea este destul de avansată. Obiectivul general al programelor operaționale din Portugalia este de a, a acoperi aproximativ 30.000 de tineri care să fie asistați prin măsuri de a găsi un loc de muncă. Până acum, 14.000 de tineri au uh, profitat de acest sprijin, jumătate dintre ei sunt uh, uh, femei, un număr important sunt și tineri cu dizabilități, 3.000 din acești NIT sunt migranți și uh, în Portugalia se merge foarte mult pe pregătirea, pregătirea profesională. 27.000 din cei uh, 30.000 despre care vă spuneau deja au fost uh, contactați. Deci cred că în uh, Italia, Spania, Franța și Portugalia vedem cum uh, se desfășoară implementarea acestui, acestei garanții pentru tineret și ne așteptăm ca până la sfârșitul anului 2015 să primim evaluarea făcută de statele membre asupra acestei uh, garanții pentru tineret Rapoartele anuale de implementare vor fi finalizate abia în mai 2016, însă până atunci vom primi mai multe informații din partea comitetelor de monitorizare și Comisia este obligată să raporteze progresele înregistrate de această garanție pentru tineret până în octombrie 2016. Mulțumesc uh, foarte mult. Este un raport uh, așteptat uh, cu nerăbdare și la Comisia de Bugete, pentru că nu mai sunt credite pentru 2016, dar ne-am luat angajamentul să asigurăm continuitatea. Acum avem 10 minute pentru schimbul de idei. Doamna Toma, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate aceste precizări care, din păcate, a, voi lăsa deocamdată programele și inițiativele deoparte, dar pentru toate celelalte programe, COSME, Erasmus, Orizont 2020, mi se pare că sunt programe care sunt deja foarte bine fundate și pentru toate aceste programe, analizele dumneavoastră sunt convergente și anume că ele reprezintă un succes chiar dincolo de capacitățile noastre bugetare, mult dincolo de acestea, pentru că ele au răspuns uh, doar la o treime, din câte am înțeles, la Orizont 2020, la o treime din proiectele care au fost validate de experți. Experți uh, care analizează proiectele eligibile. Pentru Erasmus situația este și mai grea, pentru că am a, uh, a, făcut preangajamente chiar și acolo unde nu puteam și cu un nivel de execuție excelentă, 100% și pentru angajamente și pentru plată. Deci ar trebui să fim foarte mulțumiți de aceste rezultate dar, uh, din păcate, suntem din punct de vedere bugetar mult sub uh, nevoile pe care le avem pentru a face față cererii existente. Și în special pentru Erasmus, uh, știu aceasta pentru că mă confrunt personal cu această problemă, ne confruntăm cu întârzieri de plată considerabile la Erasmus pentru un student o întârziere de 4-5 luni de zile pentru a primi bursa Erasmus, pentru un student nu e o nimica toată. Deci trebuie să fim mulțumiți, dar suntem tare nefericiți să vedem că nu putem răspunde tuturor cererilor din punct de vedere bugetar. La Orizont 2020 aș avea o întrebare și aș avea altă întrebare la inițiativa pentru tineri. Deci la Orizont 2020 spre deosebire de ce s-a spus, în special din partea Consiliului. Parlamentul nu și-a dorit niciodată să revină asupra acordului de finanțare a EFSI. Din potrivă, noi ne-am fi dorit ca aceste garanții să fie chiar și mai mari. Însă, trebuie să ne dăm seama că pe acest buget, Orizont 2020, a trebuit să-l acceptăm. Pe de o parte ne confruntăm cu reușita pe care ați constatat-o dumneavoastră și pe de altă parte cu presiunea la care suntem supuși pentru a avea un buget suplimentar. Și atunci, pentru Orizont 2020, mă întreb cum ne putem gândi la un astfel de buget suplimentar în acest CFM v-ați gândit la această posibilitate și cum s-ar putea face? A doua întrebare referitoare la inițiativa pentru tineri. Este un program cu totul nou și e nevoie, bineînțeles, de o perioadă de adaptare pentru orice fel de program nou. Autoritățile de gestiune și de control uh, se uh, inițiază în acest proces și poate că e vorba de un paradox sau poate nu, poate mă contraziceți. Ne aflăm în perioada de adaptare de început. Ultimele detalii se schițează cu autoritățile de gestiune și de control. Și în același timp blocăm creditele de angajament pe anul 2016. E adevărat, îmi veți spune aici că există garanții pentru a merge mai departe, dar vreau să vă întreb oricum dacă nu considerați că aceasta ar putea uh, dăuna acestui uh, program și nu considerați că ar putea exista și riscul de a pune sub semnul întrebării continuitatea acestui program, pentru că va trebui să așteptăm și evaluarea din 2016. Mulțumesc, domnule Albrecht. Da, foarte pe scurt. S-a vorbit deja despre relația dintre EFSI și Orizont 2020 și consecințele acesteia în legătură cu COSME. Și aici există o legătură cu EFSI și aceasta este destul de ciudată. Asta înseamnă că există un nou instrument de flexibilitate pentru COSME, în special de la EFSI. Puteți să ne explicați la Erasmus avem două elemente. În primul rând, totul pare foarte bine, dar uh, există și o întârziere. Deci, uh, dacă totul e în, în ordine, atunci ce e cu aceste întârzieri de plată? Și acestea sunt doar la Erasmus sau e vorba de toate programele comisiei, acele măsuri de a reducere a deficitului? Asta ce înseamnă? Că în fiecare politică vom avea aceste DRM, reducând prefinanțarea, aceasta este o parte a noii politici sau se referă doar la Erasmus? Și o altă întrebare care nu este de natură bugetară, dar este de natură practică. De ce avem acest proces de numire a autorităților? în statele membre. E prea complicat și nu au nevoie de așa ceva, pentru că dacă nu o fac pentru că nu au nevoie, atunci se pune problema nevoii de a avea astfel de programe. Poate e o întrebare naivă din partea mea, dar v-aș ruga să-mi răspundeți. Mulțumesc și acum domnul Manca. Vă mulțumesc, foarte pe scurt în ceea ce privește inițiativa pentru tineri. În momentul în care am negociat această inițiativă, Consiliul a spus că nu vor exista obligații pentru anul 2016 și am reușit să impunem o nouă, să impunem o reevaluare din partea statelor membre în funcție de care vom continua sau nu cu această inițiativă în, în statul din care provin eu. Un număr mare a tinerilor a reușit să-și păstreze locul de muncă și am putut să scădem șomajul cu o treime și dacă nu ar fi fost uh, această presiune pe parcursul trialogului de a continua inițiativa dincolo de anul 2016, această inițiativă s-ar fi terminat. Deci cred că trebuie să um, evaluăm proiectele pe parcurs, să vedem care proiecte sunt bune și care nu. Mulțumesc, doamna Moody. Thank you. Yes, uh, so my questions were actually one... Da, mulțumesc. Întrebările mele se referă la Orizont 2020 și impactul EFSI, care este menționat în pașii următori. Avem nevoie de mai multe detalii pe această temă. În al doilea rând, referitor la COSME, rețeaua mediului de afaceri ne arată că există probleme pentru a accesa instrumentele financiare. Și problema este și cu FC și acel element de adiționalitate. Deci ar trebui să existe programe care să acopere deja aceste nevoi și nu să fie ca un supliment. Sau poate n-am înțeles bine. Da, am să îi rog uh, pe invitații noștri să răspundă. Domnul Maragal, de asemenea, dorea să intervină. Doamna Van A, de asemenea, mă scuzați. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am întrebări foarte succinte și concrete. Două întrebări în legătură cu gestiunea Erasmus Plus și inițiativei pentru ocuparea tinerilor. Dumneavoastră ați spus uh, la diapozitivul 4 uh, că la autoritățile naționale și la nivel regional există un fel de gestiune partajată se aplică aceleași reguli pentru gestiunea partajată ca și la fondurile structurale. Deci, de exemplu, se aplică principiul parteneriatului, astfel încât partenerii sociali, autoritățile locale, societatea civilă să se implice în planificare sau există o altă formă de gestiune partajată? A doua întrebare se referă la inițiativa pentru tineri. Există vreo legătură cu fondul de ajustare la globalizare? care susține de asemenea tinerii atunci când ei sunt afectați de procesul de globalizare? Există vreo legătură între cele două? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule director, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pentru doamna Toma, într-adevăr, cred că prezentarea noastră a arătat că programul este unul de succes. Suntem foarte atenți uh, pentru a nu uh, descuraja participanții Dezbaterea este la momentul acesta prematură pentru a răspunde foarte precis la această întrebare, pentru că Comisia trebuie să se gândească acum și să analizeze posibilitatea de revizuire a CFM-ului la jumătatea drumului. Nu sunt mandatat aici să vă spun ce se poate hotărâ la acest nivel. Referitor la EFSI, cred că comisarul nostru, domnul Moedaș, precizează acest uh, lucru atunci când s-a adoptat EFSI 3% din orizont 2020 adevărat că fusese folosit pentru EFSI, însă aceștia nu erau bani pierduți neapărat pentru cercetare, pentru că EFSI finanțează și proiecte de cercetare și nivelul de risc nu este același ca la instrumentele financiare pe care le avem în orizont 2020. Deci există o complementarietate între cele două și va trebui să fim foarte atenți pentru ca programele de cercetare, proiectele de cercetare să fie într-adevăr bine reprezentate între cele finanțate de EFSI. Mulțumesc și acum domnul Bortelski și doamna Schreber, vă rog. Mulțumesc legătura între EFSI și COSME și uh, avansarea de fonduri care este în curs. Garanțiile pentru uh, COSME uh, arată că se poate asuma un risc mult mai mare decât în alte cazuri, de exemplu pentru startup-urile în domeniul financiar. Și noi suntem de acord cu firmele, de exemplu, dacă uh, avem un fond de 100 de milioane, ne așteptăm la pierderi de 6% și 50% din ele sunt partajate ca și risc. Din cauza naturii acestora, pierderile pot veni și ne așteptăm ca fiecare eurocent din Cosme să fie pierdut pe această parte. De aceea nu există o compatibilitate perfectă cu FC, pentru că FC trebuie remunerat și garanțiile pentru Cosme, în schimb, le oferim gratis. Pe de altă parte, la FC nu te aștepți să pierzi practic toate garanțiile pe care le oferi. Și tocmai de aceea nu ne putem bizui pe FC pentru a susține capacitatea de asumare a riscului. O facem în mod temporar, și după aceea în anii următori ne vom asigura că toate tranzacțiile care au fost acoperite prin riscurile susținute de EFC vor trece pe bugetul COSME, astfel încât până în anul 2020 toate tranzacțiile să fie incluse în COSME, EFSI să fie în sfârșit eliberat și a, banii care sunt disponibili să fie utilizați în cadrul EFSI pentru alte instrumente. Uh, în scopul ajutării IMM-urilor, bineînțeles. Mulțumesc uh, și acum domnul Carbaio Barsedas pentru Erasmus+. Plus. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul, domnule Olbricht, într-adevăr, partea bună este că am folosit bugetul de care dispuneam în întregime, însă așa cum arătam în slide-ul al șaselea, există și vești proaste, și anume uh, că a fost uh, o diferență foarte mare în ceea ce privește creditele de plată între nevoi și creditele existente. Acest decalaj era de 200 de milioane, deși noi aveam 138 de milioane. Deci înseamnă că mai este o problemă și această problemă se referă practic la întârzierile de plată de la un an la altul, la care mă refeream mai devreme. A doua întrebare, în legătură cu măsurile de reducere a deficitului. Aceste măsuri sunt aplicate uh, la nivelul Comisiei, în ansamblul său, pentru a ține cont de această situație și acest uh, decalaj între nevoile reale și creditele de plată existente. Trebuie să facem asta până când ajungem la transferuri globale sau la alte măsuri uh, bugetare. Va trebui să implementăm astfel de măsuri. De exemplu, am implementat și măsura reducerii prefinanțării, am uh, uh, redus prioritățile, deci sunt toate măsuri pe care încercăm să le implementăm. Mulțumesc, doamna Sucova Teștoșeva, pentru inițiativa Ocupării Tinerilor. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. În primul rând, o gestiune partajată pentru implementare, ca și în fondurile structurale. Asta înseamnă că în 2016, 2017, și 2018 statele membre vor cheltui în continuare bani din angajamentele din 2014-2015, pentru că avem regula N plus 3 în 2016 nu s-a prevăzut uh, credite suplimentare pentru că am făcut o, avem de făcut o evaluare pentru acest instrument. Este o situație excepțională și vom avea o imagine mai clară pentru a vedea care sunt noile obiective. În ceea ce privește numirea autorităților, este o problemă cu toate programele operaționale de gestiune partejată. Din 400 de programe, abia uh, la 30 avem autorități desemnate. Și principala problemă pe care o avem și am verificat-o cu statele membre este um, elaborarea unui sistem uh, IT care să raporteze implementarea. Avem un nou set de indicatori și obiective pentru fonduri, pentru toate programele operaționale și toate activitățile și asta, bineînțeles, creează probleme pentru statele membre pentru că toate statele membre ne-au spus că aceasta este principala problemă cu care se confruntă acum, aceea de a notifica Comisia. Programelor operaționale vor avea cotele desemnate la începutul anului viitor. Acesta este angajamentul luat de statele membre. Acum, legătura cu fondul de ajustare la globalizare. Atunci când primim un program, un proiect din partea statelor membre, uh, acesta este analizat de centrul geografic uh, răspunzător și ne asigurăm că nu există o suprapunere cu alte programe. Pentru că fondul de ajustare la globalizare a fost extins pentru a susține și tinerii, Uh, aceasta ar putea acoperi astfel de programe, dar e clar că sumele nu sunt comparabile. Deci ne asigurăm de fiecare dată că nu există o suprapunere între cele două. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la a treia parte, și anume uh, cea adevărului, respectiv a plăților. Pentru această parte am să dau cuvântul domnului Silvano Cresta,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 vorbit despre ralurile 2015-2016 uh, uh, din jargonul bugetar, uh, deci resta lichide sau ceea ce rămâne de plătit și aveți pe titlurile din, pe rubricile din CFM voi încerca să vă interpretez acest grafic. Aveți două linii Um, linia verde cu punctulițe și uh, linia portocalie. Uh, prima este politica de coeziune și cea portocalie este agricultura, dezvoltare rurală și uh, angajamentele rămase. Deci observați că în 2014 au scăzut și apoi a crescut din nou în 2015 și în 2016. Acesta se datorează efectului repro reprogramării a unei părți din angajamente care au fost bugetate inițial în 2014, care, din cauza întârzierilor începerii noilor programe, au fost transferate din 2014 spre 2015 și parțial 2016. Deci, într-un fel, aveți aici o scădere artificială a nivelului ralurilor, deci angajamentelor uh, neonorate uh, în 2014 și o creștere în următorii doi ani. Este o evoluție relativ logică pentru că la începutul noilor programe angajamentele sunt bugetate pe an, dar punerea aplicare durează și ce se, se, în primii ani se fac uh, se plătesc avansurile și apoi în anii următori se fac plăți interimare și finale. Observați de asemenea pe grafic că pentru celelalte rubrici cea roșie cu punctulețe din partea de sus este rubrica 1A Aici uh, angajamentele neplătite, ralurile au crescut până în 2014, dar apoi a crescut mai puțin și aproape se stabilizează în 2015 și 2016. Acest lucru se datorează negocierilor bugetare și în 2015 și 2016 s-a luat până la urmă decizia privind nivelul plăților mai ales în 2016. Acesta corespunde uh, progresiei importante a angajamentelor și deci în 2016 situația este mai confortabilă decât era în 2014 și într-o care măsură în 2015. Același lucru se uh, poate constata în cazul acțiunilor externe. Titlul 4 e vorba de linia punctată de la mijloc. Deci au crescut până în 2014, 2015 chiar, dar în 2016 ralurile nivelurilor a scăzut. Deci, uh, angajamentele neonorate de la, de la Rudica 4 au scăzut și cred că este un lucru foarte bun, mai ales în situația actuală, că s-a întâmplat așa. În fine, în partea de jos a graficului aveți linia albastră. E vorba de angajamentele neonorate de la titlul uh, de la rubrica 3. Aici tendința este de creștere relativă din cauza creșterii masive în termeni relativi a cheltuielilor din această rubrică pentru a face față crizei migratorii mai ales. Și, bineînțeles, angajamentele au fost declanșate imediat și plățile urmează la un moment dat după. Dar ceea ce s-a bugetat în 2015 și 2016 este suficient pentru a acoperi nevoile. Dacă Trecem la următorul slide. Aici vă arătăm care este situația privind punerea în aplicare la sfârșitul lui noiembrie. Deci, iată, mai rămâne o lună din an, dar putem spune că plățile făcute până la sfârșitul lui noiembrie reprezintă 6, cu 6,7 miliarde mai mult decât anul trecut în aceeași perioadă și reprezintă două puncte procentuale din toate plățile disponibile. Adică mai rămân doar 11 miliarde de plătit în decembrie, adică 8% din total și știm că în decembrie, mai ales în ceea ce privește politica de coeziune și alte programe, observăm că se acumulează mai multe facturi de plătit în ceea ce privește progresia de-a lungul anului a, a fost conform modelului obișnuit. S-a plătit mai mult pentru fondul de garanție agricolă la începutul anului și, și de-a lungul anului. Nivelul punerii de aplicare a fost conform programului. Câteva cuvinte despre situația dobânzilor plătite din cauza plăților întârziate, deci pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, dacă termenul de plată în management direct nu se respectă, se aplică dobânzi și deci beneficierii uh, percep uh, dobânzi pentru, ca și compensație. Uh, Situația la sfârșitul lunii noiembrie este faptul că nivelul dobânzilor plătite este ceva mai mare decât în, același, în aceeași perioadă anului trecut. E vorba de 2,6 milioane la sfârșitul lui noiembrie în comparație cu 2,2 milioane în noiembrie anul trecut. Deci, încă nu s-au făcut suficiente plăți, dar situația este mai puțin îngrijorătoare pentru că mare parte din dobânda a fost plătită la începutul lui 2015 din cauza întârzierii acumulate în 2014, deci plățile au fost făcute anul acesta și plățile dobânzilor au scăzut în a doua parte a anului în septembrie și în, în perioada septembrie-noiembrie, suma dobânzilor plătite a fost de aproximativ 200.000 de euro, dar în aceeași perioadă anului trecut ea a fost de patru ori mai mare. Deci cred că încet, încet revenim pe o cale normală în ceea ce privește implementarea bugetului. Acum trecem la următorul slide. E vorba aici de facturile neplătite din uh, rubrica 1B, politica de coeziune pentru programele mai vechi, deci din perioada 2007-2013, pentru care s-au acumulat facturi. Graficul arată că de la începutul anului a scăzut treptat nivelul facturilor uh, sau numărul facturilor neplătite și ne așteptăm ca în decembrie uh, să se întâmple ceea ce se întâmplă de obicei, să se facă multe cereri de plăți uh, la, în ultimele 10 zile ale anului și vom ajunge la sfârșitul anului cu un nivel de facturi neplătite de până la 17 miliarde. E mult, E o sumă mare, e clar, dar este mai mică decât suma de 20 de miliarde estimată acum un an. Și de-a lungul acestui an, când am căzut de acord în legătură cu planul de plăți. Știți că am definit uh, o strategie pentru a scăpa de o parte din acest uh, Uh, această volum de facturi neplătite. Deci situația este mai bună decât în 2014. Uh, mm, volumul facturilor neplătite a scăzut de la 24 de miliarde la sfârșitul anului trecut la 17 miliarde la sfârșitul anului acesta și cum arată, um, cum prevedem că va fi situația în 2016? Ei bine, suntem încrezători că nivelul anormal al facturilor neplătite pentru programele de coeziune din 2007-2013 va scădea încet încet și ne așteptăm că la sfârșitul 2016 să avem maxim 2 miliarde facturi încă, încă neplătite sau pentru că sosesc prea târziu în an pentru a putea fi procesate rapid sau din cauza unor suspendări, întreruperi, din cauza uh, unor controle. Acest lucru înseamnă, în ceea ce privește respectarea planului de plăți, că el este respectat. Bineînțeles, în funcție de procedura bugetară pentru 2016, va fi posibil cu uh, angajamentele de plăți, să ne ocupăm și de măsurile speciale pentru Grecia, unde facem plăți în avans și va fi posibil să acoperăm și, acoperim și facturile care ne vor veni din noile programe pentru perioada 2014-2020. Deci concluzia este că depășim situația de criză în care ne-am aflat la sfârșitul lui 2000 2014. 2015 ne-a permis să facem pași în direcția cea bună și uh, situația arată că 2016 ne va uh, face să revenim la normal în cazul tuturor rubricilor și astfel va putea continua uh, punerea în bugetului uh, absolut normală. Vă mulțumesc! domnule Preza, pentru aceste precizări, această situație promițătoare. Dau cuvântul acum domnului Olbricht. Mulțumesc, nu avem mult timp la dispoziție, așa că am doar două întrebări. Ce facem cu uh, dobânzile pentru plățile întârziate? La uh, rubrica 1B avem 0, deci uh, nu s-au plătit dobânzi între Comisie și statele membre, dar uh, ce dobânzi au plătit statele membre uh, beneficiarilor? Nu sunt în statistici aceste sume sau nu există? Apoi, în legătură cu Rubrica 1B este foarte promițător să mai avem doar 2 miliarde de facturi neplătite la sfârșitul lui 2016. Uh, aș dori să știu cum aveți de gând să ajungeți la acest rezultat și ce facem cu 2017 și 2018, pentru că dacă la sfârșitul 2016 încă ne rămân 2 miliarde, în 2017-2018 vom păstra aceste 2 miliarde? Știu că 2 miliarde uh, sunt facturi neplătite din perioada 2007-2013, dar ce facem cu noile facturi uh, uh neplătite? Și spuneți că doriți să ajungeți la 95% din prag, dar ce faceți cu ceilalți 5%? Deci care este consecința? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Toma! Mulțumesc! Ne bucurăm de faptul că um, uh, scad dobânzile pentru târzierile de plăți, e o mică consolare, dar uh, pentru a reveni la ceea ce spunea domnul Olbricht, viziunea cam optimistă pe care o descrieți nu, e, nu se datorează oare uh, de a trece de la cele 2 miliarde prevăzute pentru 2016 la 17 miliarde? Oare nu vă bazați pe consecința faptului că negocierile uh, programelor operaționale au avut loc foarte târziu și cererile de plăți practic ajung foarte târziu în cadrul financiar multianual actual, decât în, mai târziu decât în cel precedent? Mulțumesc, doamnă Toma. Nu mai are nimeni întrebări. Ba nu, domnul Manca. Ja len pol minúty, pán predseda. Na to, čo povedala pani spravodajkyňa, by som... Doar 30 de secunde. În legătură cu cele spuse de raportoare, aș dori să întreb dacă implementarea s-a desfășurat conform uh, planului până la sfârșitul anului 2016, care ar fi cuantumul factorilor neachitate. Mulțumesc. Monsieur Reza, în răspuns aux questions Mulțumesc, domnul Feza, pentru a răspunde raportorului și domnului Manca. Mersi, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la întrebările domnului Olbricht. The, the effect of the... Este adevărat că, într-un fel, dobânzile la plățile întârziate sunt relevante doar la gestiunea directă care revine Comisiei Europene și nu se aplică acolo unde implementarea este făcută de statele membre sau de agenții de, de plăți din statele membre. Așa arată regulamentul din acest moment. Acestea sunt normele pe care le-am uh, convenit împreună, pe care trebuie să le acceptăm. Comisia încearcă ca pentru anii 2014 și 2015 să gestioneze într-un mod cât mai activ uh, plățile pentru a reduce la un minim posibil uh, dobânzile, pentru că nu așa trebuie să fă, nu asta înseamnă o gestiune optimă banilor uh, publici. Dacă dobânzile ar fi extinse și asupra gestiunii partajate cu statele membre, imaginea ar fi și mai dificilă, dar în uh, situația actuală, pentru anul viitor, obiectivul de a, de a reduce la maxim în situația optimă de a nu mai avea do- uh, dobânzi pentru aceste plăzi întârziate, mi se pare că este un obiectiv uh, plauzibil. Ce se întâmplă cu sumele neachitate de 2 miliarde de euro pentru perioada 2007-2014 în contextul politicii de, de coeziune și acumularea acestora după 2016? Ne așteptăm că în 2017 vom putea să le eliminăm treptat în totalitate. Totul va depinde cum ce se va întâmpla cu pragul de 95% din statele membre până în momentul respectiv. Procesul de încheiere acestor conturi cere anumite eforturi, depunerea uh, și o anumită perioadă de timp, însă considerăm că vom putea rezolva cei 5% rămași în anul 2017 sau în anii viitori. În ceea ce privește previziunile pe un termen mai lung, cred că în acest moment putem înțelege mult mai bine situația din anul 2016. Primele estimări pentru anul 2017 sunt optimiste de asemenea, însă pentru a dispune o imagine completă a cadrului financiar multianual actual. Uh, vom avea nevoie încă de, de, de o anumită perioadă de timp, vom face o preziune în prima jumătate a anului 2016, pentru că trebuie să țină cont și de alți factori, de exemplu ajustarea tehnică din politica de coeziune, pentru a ține cont de diferențele existente între creșterea economică relativă a statelor membre, anumite anvelope vor trebui ajustate și în momentul în care vom dispune și de aceste elemente, în momentul în care vom dispune de toate datele statistice, Comisia va fi în măsură să prezinte o perspectivă pe un termen mai lung. Și pentru a răspunde acum doamnei Thomas, dacă ne aflăm într-o situație mai bună, pentru că au avut loc întârzieri în uh, punerea în aplicare a programelor uh, de coeziune sau altor programe? Răspunsul este da. Dacă am fi fost la viteza, am fi ajuns la viteza prevăzută inițial, poziția ar fi una mai dificilă în anul 2016. Acestea fiind spuse, aș dori să vă aduc aminte că în bugetul pentru anul 2016 există în continuare o marjă de 2 miliarde de euro pentru creditele de plată, marge recunoscută atât de interpretarea Parlamentului European cât și de cea a, Consiliul, a Consiliului. Dacă deci avem, dispunem de un spațiu de manevră. Apoi, trecând la întrebarea domnului Manca, nivelul ralurilor la sfârșitul anului, la sfârșitul anului 2015. Este vorba de 217 miliarde și la sfârșitul anului 2016 această sumă va crește cu 11 miliarde în plus, deci vom ajunge la 228 de miliarde de euro la sfârșitul anului 2016. Această creștere din anul 2016 este doar diferența între creditele de angajament bugetate pentru anul 2016 și nivelul general al creditelor de, plăți, de plată pentru 2016. Aceste estimări se bazează pe mm, premisa că nu vor exista dezangajări și că se fac, se vor face toate, se vor efectua toate plățile. Vă mulțumesc. Term de cette première réunion de monitoring, la préparation de la révision du cadre. Euh, Mulțumesc pentru toată această uh, prezentare și răspunsurile pe care le-ați oferit și pentru că domnul Orbricht a intervenit la începutul dezbaterii, am să-i cer doamnei Toma să intervină în încheiere. Da, a trebuit să fiu prea pretențioasă să vă propun o concluzie în acest moment al dezbaterii noastre dar am să încerc totuși uh, să mulțumesc în primul rând uh, celor care au intervenit astăzi pentru sinceritate, pentru claritate. Cel puțin din punctul meu de vedere nu pot să zic că am fost asigurată în ceea ce privește viitorul acestui CFM. Am avut uh, în comun câteva programe comune și uh, Uh, cunoscute, populare, care cred că au fost subfinanțate din punctul de vedere al așteptărilor. Aceasta ar fi o primă concluzie. În al doilea rând, este prima oară când se pune capăt, când se blochează practic un program înainte de a-i face o evaluare. Mă refer aici la inițiativa pentru tineri, și e pentru prima oară când se opresc angajamentele la un program fără să se evalueze și asta în plin avânt, în plină dinamică de reinstaurare a acestui program important care se referă la tineri, deci la viitorul nostru. A treia remarcă. Iată o problemă care revine, și anume cea a plăților. Așteptăm de fiecare dată un miracol, așteptăm să se întâmple un miracol pentru ca angajamentele să nu fie prea multe, ca să nu avem atâtea probleme cu plățile. Avem uh, și multe elemente care depind oarecum de, de uh, șansa pe care o avem sau nu, dar asta nu este uh, în serviciul nostru, nici a investițiilor, nici pentru bunăstarea cetățenilor europeni. E vorba de tot felul de disfuncții care se acumulează, care ne creează probleme și care justifică o adevărată revizuire a CFM-ului. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și pentru clarificările juridice care s-au făcut în ceea ce privește plafoanele creditelor de plată. Vom ține cont de aceste precizări în rapoartele noastre deci vă mulțumesc încă o dată, deși am înțeles că regula unanimității provoacă și mai multe dificultăți, însă, pe de altă parte, și cu asta închei, dacă plecăm de la ipoteza că e dificil și, prin urmare, trebuie să renunțăm din start, asta nu se poate. Înțeleg foarte bine că este dificil, însă avem uh, uh, o voință europeană care ne va face să mutăm munții din loc. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare. Da, doamnă Toma, într-adevăr, uh, foarte încurajator finalul dumneavoastră. Dragi colegi, alegând Comisia de Bugete, nu v-ați ales ceva ușor, pentru că bugetul înseamnă realitate și realitatea în politică e deseori în opoziție. Vă mulțumesc mult, mulțumesc uh, mult invitațiilor noștri care ne-au clarificat astăzi uh, diverse aspecte, care ne-au oferit uh, instrumente pentru a fi mai lucizi. Sper să nu fiu prea temerar dacă vă cer să clarificați posibilitatea de a pune sub plafon plățile pentru instrumentele de flexibilitate și momentul de revizuire a CFM-ului ar putea fi un moment de clarificare în acest sens. Însă pentru a ajunge la un acord și pentru că până la urmă statele membre sunt cele care participă la finanțare, va trebui ca cele două brațe ale autorității bugetare să ajungă la un acord. Încheiem aici. Mulțumesc uh, tuturor colegilor de la Comisie celor care au participat de la celelalte comisii parlamentare și uh, ne vom reîntâlni pe 26 ianuarie 2016 pentru următoarea întâlnire a grupului de monitorizare care va analiza implementarea mecanismului de conectare a Europei și Orizont 2020. Vă mulțumesc foarte mult și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume voturile. V-aș ruga să faceți un test cu cartela de vot. S-a deschis votul.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 trois parmi vous qui n'avez mai sunt uh, trei colegi care n-au votat sau poate nu va funcționat aparatul de vot. Bon, allez. Le premier... Da, primul raport, raportul domnului Negrescu, mobilizarea fondului de ajustare la globalizare pentru Irlanda. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, vom face o verificare, s-a deschis votul. se respinge cu 13 la 12. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3, pentru. Împotrivă. Vom face o verificare, vot cu apel nominal. se respinge cu 14 la 11. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, se respinge. 6 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 pentru? Împotrivă. Vom face o verificare. La amendamentul 7 se adoptă cu 15 la 8. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotriva, se adoptă, 11 pentru, Împotrivă. Vom face o verificare electronică. Se adoptă cu 13 la 12. Amendamentul 12 pentru împotrivă. Vom face o verificare. Se adoptă cu 13 la 8. 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Vom face o verificare la numărul 15. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 12 la 9 și 4 abțineri. 16 pentru, împotriva, cred că se adoptă. Și acum ansamblul textului modificat, vot cu apel nominal. se adoptă cu 18 voturi pentru și 6 împotrivă. Trecem acum la raportul domnului Zani, Fondul de Ajustare la Globalizare pentru Computer Programming din Finlanda. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă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 S-a închis votul și se adoptă cu 21 de voturi la 4. Și acum raportul doamnei Gardia Saval în legătură cu Banca Europeană de Investiții. Raportul anual, amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 3 pentru, da, doriți o verificare la amendamentul 2, foarte bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 14 la 12. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 4 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5 pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Nu. Mă scuzați, vom face o verificare. La amendamentul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, 13 la 13. Se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, vom face o verificare. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. A doua parte pentru, împotrivă. Vom face o verificare la a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. A doua parte se adoptă cu 15 la 11. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Vom face o verificare pentru că nu ridicați mână. Deci o verificare la amendamentul 10, așa este? 9 a fost adoptat deja, deci verificăm la 10. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum la amendamentul 11, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă. Vom face o verificare la a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 14 la 12. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la amendamentul 17. S-a închis votul și se adoptă cu 14 la 12. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum ansamblul textului modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă cu 20 de voturi la 4 și 2 abțineri. Și acum trecem la transferuri, secțiunea a treia, buget 2015. Uh, Doamna Gardia Zabal, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că avem mai multe uh, transferuri, 36 și 39, care au de-a face cu fonduri de globalizare pe care tocmai le-am adoptat și 42, 43, 44 și 45 care au de-a face cu ajutor umanitar. E vorba de 12 milioane de euro pentru Afganistan, 20 de milioane pentru Sudan și Sudanul de Sud, 15 milioane Yemen și 13 milioane pentru Serbia și Macedonia. Vă cer votul pozitiv pentru toate aceste transferuri. Mulțumesc. Cred că putem vota în bloc toate aceste transferuri, dacă nu sunt obiecții. Vot cu apel nominal. Într-adevăr, mai erau două transferuri, primele două, dar acestea le-am votat, 42 și 45, nu? Va trebui să votăm întâi fondul de globalizare și după aceea transferul pentru ajutor umanitar. Nu le putem amesteca. Foarte bine, deci primele două, 36 și 39, împreună, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Cine n-a votat? 22 de voturi la 4 și acum uh, de la 42 la 45. Deci cele 4, 42, 43, 44 și 45, vot cu apel nominal. Pentru ansamblul acestor transferuri s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 la 2. Doamna Holmeier, pentru celelalte secțiuni, pe 2015. Um, Domnule președinte, data, penultima dată mi s-a cerut să precizez cifrele, acum mi s-a cerut să nu mai precizez aceste cifre, deci nu o să le mai precizez și cine dorește să le citească știe unde să le să le găsească. Îmi spuneți dacă am făcut bine sau nu, pentru că este a treia oară când îmi uh, schimb uh, modalitatea de a, de a face această propunere. Deci cererea de transfer C6 este vorba de contribuțiile la școlile europene, 58 um, de, de milioane de euro la articolul 27. Al doilea transfer privit cu critici, dar totuși uh, rațional, banii care rămân la sfârșitul an, uh, anului să fie folosiți pentru a plăti dobânzile la cre, uh, creditele viitoare. Este vorba de o sumă totală de 71 de milioane de euro pentru a nu mai fi uh, nevoit să luăm credite mai mari și astfel să economisim la dobânzile viitoare. Da, este o utilizare bună a fondurilor prost utilizate, pentru că, practic, asta înseamnă să facem investiții. Dar uh, vedem aici în ce măsură, în cadrul uh, CFM-ului, suntem condamnați la tot felul de gesturi ciudate pentru că atunci când se ia decizia, am fi putut lua această decizie pentru a considera că o parte din buget era investiție. Însă trebuie să inventăm tot felul de gesturi uh, în paralel și aceasta nu dă o imagine prea bună în legătură cu ce facem. Însă, ținând cont de uh, constrângerile pe care le avem, cred că este o soluție bună. Da, deci în primul rând, primul transfer pentru școlile europene, care țin cont de faptul că unii dintre cei care cooperează cu noi au avut dreptul de a-și uh, pune copiii la aceste școli. Deci, uh, vot cu apel nominal la punctul 6. La ce 6? S-a închis votul. se adoptă cu 20 de voturi la 4 și acum al doilea transfer, C7 2015, referitor la CAD, 71 de milioane, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi la 4. În legătură cu imobilele, politica imobiliară pentru clădirea Montoie, doamna Holmeier. O să încerc să vă prezint un rezumat cât mai scurt. Avem un centru de pregătire profesională care se care are sediul în uh, clădirea din, de pe strada Montoie 63, o clădire care trebuie să fie renovată cât mai repede posibil, astfel încât Parlamentul European este nevoit să găsească o soluție durabilă pe viitor. Costurile actuale anuale pentru clădirea de pe strada Montoie 63 se ridică la Uh, aproximativ 2,2 milioane de euro. Pentru anul 2016 trebuie să plătim jumătate din, uh, din, din aceste costuri, însă trebuie să plătim costurile legate de impozitul funciar pe întregul an 2016, pentru că contractul a fost încheiat până la sfârșitul anului 2016. Uh, proprietarul Ehm, desigur, ehm, este foarte prietenos față de noi pentru că ne mutăm, de fapt, dintr-o clădire a sa în altă clădire pentru care ehm, vom plăti doar jumătate din chiria pentru anul 2016, pentru care plătim doar și jumătate din impozitul funciar Uh, de ce plătim impozitul total, uh, în totalitate, pentru cealaltă clădire, pentru că pentru aceasta încheiase în contractul până la, anul, până la sfârșitul anului 2016. În noua clădire vom avea costuri mai reduse, însă vom avea uh, costuri de mutare care se ridică la 1,1 milioane de euro și avem de asemenea 200.000 de mii de de euro pentru noi piese de, de mobiliar, de, de mobile și 250.000 de exemplu pentru sistemul de Wi-Fi. Trebuie să părăsim clădirea respectivă pentru că altfel uh, nu, ea nu poate fi dărâmată și uh, reconstruită. În clădirea uh, de tranziție vom rămâne pe parcursul anului 2017, pe parcursul căreia va fi dărâmată și ridicată din nou clădirea de la Montaie 63. Deci costurile în, to- în total vor fi 2,3 miliarde de euro de reconstruire a clădirii respectivă și sunt foarte apropiate cu costurile plătite pentru vechea, pentru vechea clădire. Desigur, în momentul în care ne vom muta din clădirea intermediară în noua clădire, vom, uh, va trebui să plătim costuri de 1,5 milioane de euro, costuri pe care nu le putem uh, evita însă trebuie să spunem că administrația a, a reușit ca costurile pentru chirie să fie păstrate la, un, la nivelul anterior sau cel puțin să nu fie un, un nivel mai mare decât cel anterior. Deci mi se pare că totul este în ordine, deci vom merge în Batimon Belmoncourt, după care ne vom întoarce la Montoie 63 într-o clădire nou-nouță Um, structurată după uh, dorințele noastre. Deci mie mi se pare că totul a fost foarte bine organizat. Din când în când trebuie să restaurăm, să renovăm și anumite clădiri. Nu putem evita acest lucru. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Nu am întrebări, dar totuși întreb colegii dacă au întrebări. Nu? Atunci Putem lua o decizie pozitivă pe baza raportului doamnei Holmeier cu ridicare de mână, pentru că nu e vorba de transfer. Cine este pentru această operațiune? Mulțumesc. Cine e împotriva? Mulțumesc. Abțineri? Deci, Comisia pentru Bugete, în majoritate, este pentru această operațiune. Am prevăzut să abordăm la 11.45 subiectul deciziei de a atribui 3 miliarde Turciei printr-o prezentare din partea Comisiei. Este deja 11.45. Stăm bine cu timpul. Mm. Nu pentru că neapărat a fost bine făcut uh, ordinea de zi, ci pentru că ați respectat cu toții um, perioadele prevăzute pentru dezbateri și pot să spun uh, Alături de uh, José Manuel și domnul Depre ne-am bucurat că am încheiat concilierea privind bugetul 2016 și cu majoritate foarte largă Parlamentul European a adoptat pe 25 noiembrie proiectul de buget pentru 2016. Pe 29 noiembrie am aflat că Consiliul, la propunerea Comisiei, a prevăzut să verse 3 miliarde Turciei. Dar când vă uitați la bugetul pentru 2013, care tocmai a fost uh, votat, nici urmă în el de aceste 3 miliarde. Deci situația este preocupantă pentru noi și de aceea suntem nerăbdători să ascultăm ce are de spus Comisia. Am văzut că au fost și inițiative de fonduri fiduciare, trust funds pentru Siria, pentru Africa. Sunt uh, un fel de sateliți la buget parțial finanțați din bugetul european, nu se știe prea bine cum, și apoi statele membre trebuie să participe și niciodată nu putem fi siguri că statele membre vor participa și toți acești sateliți reprezintă deformări ale bugetului Uniunii Europene și ei nu sunt controlați de Parlamentul European. Acum ne, ni se vorbește despre 3 miliarde pentru Siria, spune președintele, uh, Eh, dar probabil se referă la Turcia. Eh, noi, deputații, nu prea înțelegem ce înseamnă acest lucru și să știți că noi atunci când începem să explicăm concetățenilor noștri ce e bugetul european, în ce constă, nu e greu. Este, ne este foarte greu ca oamenii să înțeleagă. Ca instituție democratică încercăm să facem din bugetul nostru un instrument lizibil și ușor de înțeles de cetățeni, dar mai sunt multe de făcut pentru a obține acest rezultat și revizuirea cadrului financiar plurianual um, începută astăzi domnul Olbrich și doamna Toma ne va permite să clarificăm puțin lucrurile. În fine, dau cuvântul acum comisiei reprezentată de doamna director general Calvinio. Aveți cuvântul. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită de a avea această discuție azi aici, pentru că, într-adevăr, au circulat o serie de informații în ultimele săptămâni și e bine să putem veni azi aici la Parlament pentru a clarifica lucrurile ca să nu mai existe neînțelegeri. Voi continua în limba engleză. Voi începe prin a reaminti tuturor că criza refugiaților a fost umbra majoră care a plănat asupra noastră de-a lungul negocierilor bugetare. Deci faptul că trebuie să mai sunt multe de făcut în acest domeniu nu e o surpriză pentru noi, pentru că eram cu toții conștienți de faptul că vor mai apărea nevoi pentru a face față acestei crize de proporții istorice. De aceea, în timpul negocierilor bugetare, deja s-a făcut un efort foarte mare de către Consiliu și Parlament și trebuie să fiu recunoscătoare insistenței dumneavoastră în acest sens deci s-au făcut eforturi mari pentru a se consolida rubricile din buget care sunt în linia întâi pentru a face față crizei refugiaților și anume rubrica 3 și rubrica 4. S-a dublat suma resurselor mobilizate pentru a face față crizei um, de la 4,5 miliarde la 9 miliarde pentru 2015 și 2016. Dar așa cum am spus deja, eram conștienți de faptul că aceste sume nu vor fi suficiente pentru a face față nevoilor și um, provocărilor cu care ne confruntăm și Turcia a devenit din ce în ce mai mult un factor cheie în evoluția crizei din cauza poziției sale geografice și din cauza faptului că 2 milioane de refugiați se află pe teritoriul Turciei. De aceea, ca parte a planului de acțiune comun UE-Turcia pentru a face față crizei refugiaților și doresc să menționez acest plan de acțiune comun pentru a, a plasa contextul unei acțiuni comune împotriva migrației legale, împotriva traficului de ființe umane și pentru o acțiune coordonată pentru a aborda problema refugiaților de pe solul Turciei și pentru că a se, se, fa- a se face față fluxului de noi refugiați. Deci, ca parte a acestui plan de acțiune, Comisia a hotărât pe 24 noiembrie să creeze un mecanism de coordonare, așa numită facilitate uh, pentru refugiați în Turcia. Această facilitate uh, este prevăzută să funcționeze la 1 ianuarie 2016 și să coordoneze în total 3 miliarde de euro în anii 2016 și 2017 și subliniez faptul că este un mecanism de coordonare de contribuții în valoare de 3 miliarde de la statele membre și din bugetul european. Deci decizia Comisiei nu este să aloce 3 miliarde din bugetul european pentru o nevoie nouă și vă voi mai da mai multe detalii imediat, dar vorbim despre un mecanism de coordonare în valoare de 3 miliarde de euro, 500 de milioane din bugetul european și 2,5 miliarde de la, din contribuțiile statelor membre. Deci, uh, nu e un fond, este un mecanism de coordonare. Contribuțiile statelor membre ar fi venituri suplimentare la bugetul european pentru a consolida instrumente europene deja existente, mai ales pentru ajutor umanitar și pentru preaderare. Având de vedere că e vorba de Turcia, acesta este instrumentul care trebuie folosit aici. Deci, această facilitate permite fondurilor să nu intre într-un nou fond fiduciar nou creat, ci să intre direct în bugetul european pentru a consolida programele existente. Pentru că ne-am gândit că aceasta a fost cea mai simplă modalitate de a canaliza fondurile cât de rapid și într-o modalitate care să permită completa aplicarea regulilor bugetare, deci reglementările financiare și obligațiile uh, de reporting, mai ales uh, față de Parlamentul European. Această facilitate a fost creată pe baza unei decizii a Comisiei, pe baza articolelor 210 și 214 din tratat, care permit Comisiei să ia orice inițiative utile pentru a promova coordonarea între acțiunile Uniunii și ale statelor membre pentru a consolida eficiența și complementaritatea uh, măsurilor de ajutor din partea Uniunii și din partea statelor membre și obiectivul facilității este să coordoneze și să canalizeze acțiuni care vor fi finanțate din bugetul Uniunii și uh, din contribuțiile statelor membre, așa cum am spus. Modalitatea de sprijin poate să fie de granturi, mai ales de granturi, oferite prin management direct sau indirect, așa cum temeiul, prevede temeiul juridic al diferitelor programe vizate. Coordonarea se va baza pe un comitet de pilotaj. Putem trece la slide-ul următor. Acest comitet de pilotaj este condus de comisie, va fi condus de comisie și va ghida coordonarea acestei asistențe. Fiecare uh, Ehm, stat va avea un reprezentant în comitet și Turcia va, avea, ehm, va face parte din acest comitet doar pentru a asigura coordonarea acțiunilor pe teren, dar nu va afecta acțiunile de asistență umanitară. Deci va avea doar un rol consultativ. Deci evaluarea ehm, nevoilor și punerea aplicarea acțiunilor pe teren va fi mai structurate, deci se va crea infrastructură și așa mai departe, uh, în coordonare cu acțiunile autorităților turce. Așa cum am spus deja, în ceea ce privește modalitățile de, modalitățile de punere în aplicare, e vorba de management direct sau indirect și se va acorda prioritatea acțiunilor uh, care oferă dezvoltare umanitară și asistență refugiaților și comunităților în care sunt găzduite, găzduiți aceștia. Deci obiectivul este facilitarea integrării refugiaților și sprijinirea comunităților gazdă, nu să se ofere sprijin bugetar direct Turciei sau guvernului turc. Subliniez acest lucru. Deci, este, sunt țintite consecințele fluxului de refugiați și decizia Comisiei uh, menționează și faptul că se respectă egalitatea în, proiectul de, în procesul de decizie între femei și bărbați și principiul nediscriminării în uh, pune în aplicare facilității. În fine, Comisia va informa în regulat Parlamentul European și Consiliul. Așa cum am spus, fondurile vor fi canalizate prin programele existente și deci regulamentele financiare și temei juridic respectiv se aplică și, bineînțeles, se prevede revizuirea facilității la termenele obișnuite. În ceea ce privește contribuțiile statelor membre, acestea trebuie să fie comunicate până pe 21 decembrie. Decizia, în decizia Comisiei se cere statelor membre să clarifice înainte de 21 decembrie, deci până peste o săptămână, cum Ehm, își vor face contribuțiile în timp, care este programul de plăți pentru 2016 și 2017. Deci după ce se comună acest lucru se va face un plan de plăți complet, nu știu dacă pot să spun plan de plăți sau program de plăți complet va fi făcut pentru ca um, momentele finanțării se corespundă nevoilor de pe teren. Comisia face în momentul de față o evaluare a nevoilor pe teren și colegi din alte DG-uri se află în Turcia acum pentru a analiza situația, pentru a stabili un calendar mai detaliat cu ce acțiuni trebuie să aibă loc în 2016 și apoi în 2017 și închei Mm, spunându-vă că ieri am fost toată ziua la Coreper, pentru care loc o discuție în Consiliu în legătură cu contribuțiile și sumele contribuțiilor. Propunerea inițială a Comisiei a fost ca contribuția din bugetul inițial să fie de 500 de milioane, dar în aproape în unanimitate statele membre au cerut ca contribuția din bugetul european să fie mai mare și ne-am gândit nu există posibilitate, bineînțeles, din bugetul 2016, pe care, așa cum ați spus, tocmai l-am terminat de negociat și de votat acum câteva săptămâni, deci Comisia nu va redeschide uh, discuțiile în legătură cu bugetul 2016 pentru că nu există marjă la, la rubrica 4, dar va fi posibil să se mai regăsească 200 de milioane de la 2000 17, folosind marja de la rubrica 4 și încă o repartizare a flexibilității între rubrici și în analiza comisiei doresc să subliniez, având în vedere sumele disponibile, pur nu e nimic disponibil, dar posibilitățile de transferare de sume um, prioritatea noastră este să nu afectăm uh, programe pentru crizele refugiaților din țările vecine. Dar, dincolo de dezbaterea privind contribuțiile, are loc o dezbatere în ceea ce privește guvernanța facilității în legătură cu comitetul de pilotaj și cu cadrul juridic. Discuțiile continuați la corecter. Obiectivul ar fi să se ajungă la un acord la următorul Consiliu European, deci toate aceste lucruri să fie um, decise de prim-miniștri, de șefii de state și de guverne în următoarele zile, astfel încât facilitatea să fie operațională de la anul. Pe un slide aveți contribuțiile prevăzute pentru 2016 și 2017 pe capitole. Așa cum am spus la început, de-a lungul negocierilor bugetare deja știam de nevoia de a face față acestei provocări, deci știam deja ce marge vom avea de folosirea instrumentelor existente și sumele pentru 2016 și 2017 și chiar cele 200 milioane în plus ar putea fi prevăzute de la bugetul european prin aceste instrumente pe care nu le-aș uh, numi elemente satelit. Eu cred că acestea sunt instrumente prevăzute de cadrul legal um, și nu e un lucru nou. Uh, există deja în uh, rubrica 4, în rubrica 2, deci sunt o modalitate de a se putea reacționa la nivel european pentru a răspunde unor provocări care nu au fost prevăzute în buget, așa cum a fost el adoptat acum 3 sau 4 ani, când, bineînțeles, ne așteptam că lucrurile să evolueze foarte diferit. Nu ne putem aștepta la criza actuală a refugiaților. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, Vă mulțumesc pentru aceste precizări. Și având în vedere că Uh, bugetul pentru 2016 pe care tocmai l-am votat va fi afectat. Îi dau cuvântul lui José Manuel, raportorul general. Je voudrais souligner l'effort de la Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez încă o dată eforturile făcute de comisie și creativitatea de care a dat dovadă și eforturile făcute pentru a rezolva o problemă pentru care toată lumea ar trebui să se dea la maxim. Avem un fond pentru Siria, un fond care ar trebui să aibă un miliard de euro, o jumătate din uh, bugetul Uniunii Europene. Statele membre nu și-au respectat angajamentele și nu uh, contribuie cu bani. Avem un alt fond pentru Africa, 1800 de milioane din care 1400 veneau din Fondul European de Dezvoltare și 400 de milioane din bugetul Uniunii. Statele membre nu își aduc contribuția nici aici și acum, iată, avem acest mecanism care nu este propriu-zis un fond, dar încercăm să îi conferim o, uh, o latură de obligatorietate pentru statele membre. Iată deci uh, doream în intervenția mea inițială să fiu un pic provocator. Problema care se pune aici este dacă nu vorbim cumva despre bani care fusese alocați pentru celelalte fonduri fiduciare, pentru a nu um, avea o duplicare a fondurilor și în uh, aceste alte instrumente avem obiectivul de a le finanța. Prima întrebare este dacă acest mecanism este alături de pachetul migrație împreună cu celelalte resurse și fonduri, în special celelalte două fonduri fiduciare. A doua întrebare. Care este impactul asupra bugetului 2016. Pentru că noi, practic, suntem pe cale de a lua bani din bugetul 2016 pentru care vroiam, pe care vroiam să-l utilizăm pentru alte obiective. Și asta ne arată că avem nevoie de și mai multă flexibilitate și că un buget mic nu poate fi utilizat la toate. Dar ne mai arată și altceva. Ne arată că singurul fel în care putem răspunde colectiv la nivelul UE nu este prin metoda interguvernamentală, ci prin procesul comunitar, metoda comunitară. Care este impactul asupra bugetului 2016? Da, s-a spus aici nu știu câte milioane, 100 de milioane, dar eu vă întreb ce vom face cu aceste 100 de milioane pe care le angajasem pe cu totul alte lucruri. Cum putem implica și Parlamentul? Vom avea un proiect rectificativ de buget? E vorba de venituri suplimentare, oare, care vor intra în buget dar care intră la buget fără să intre, deci fără să avem un proiect de buget rectificativ, cum se face din punct de vedere practic totul? Și cum vom reuși să aducem la aceeași masă toate instituțiile, deci inclusiv Parlamentul. O altă întrebare este cum putem face statele membre să-și respecte și să-și asume responsabilitățile, pentru că cu fondurile fiduciare nu a mers. Acest mecanism uh, plin de creativitate, dar care nu e obligatoriu, credeți că o să meargă? Mm, nu prea cred. Sper, dar uh, văd că deja au început uh, tot felul de dezbateri la nivelul Consiliului și am spus-o de mai multe ori aici, la comisia noastră, că solidaritatea nu se face doar prin declarații frumoase. Și iată, acum a sosit momentul să vedem ce putem face și ce vor face statele membre pentru a trece la acțiune și pentru a arăta cu adevărat că sunt în stare de solidaritate. Oricum, din punctul meu de vedere, vreau să subliniez aici eforturile făcute de comisie, așa cum o spuneam la început, și creativitatea de care a dat dovadă pentru a rezolva o problemă și anume aceea că statele membre nu vor să-și asume această responsabilitate. Pe de altă parte, și din punct de vedere al raportorului pentru bugetul 2016, noi suntem alături de dumneavoastră și Parlamentul va face tot ce va putea pentru ca Comisia și Parlamentul să meargă mai departe și împreună să rezolve această problemă care este foarte gravă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor general, domnul Cristoforu, vă rog. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να συμφωνήσω με όλα όσα ανέφερε ο συνάδελφος ο κύριος. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Fernandez. Este o afirmație adevărată pentru bugetul european. Nu cred că în regulamentul de procedură uh, bugetară se spune că aceasta este, acesta este bugetul după care dintr-o dată o sumă mare de bani este alocată în alte scopuri. Este adevărat, pe de altă parte, că anumite evenimente sunt nepre, neprevizibile și că este important să există o flexibilitate în cadrul unui, unui uh, buget, să există modalitățile necesare care să permită să facem față unor asemenea evenimente neprevăzute, neprevăzute în momentul în care fusese stabilit bugetul. Dacă este să ne uităm la aceste uh, ultime evoluții și dacă încercăm să le structurăm în termeni uh, bugetari, este clar că banii existenți Uh, se vor împuțina. Deci vom asista până la urmă la diluarea eficienței bugetului european. Pentru că dacă vei încerca să finan- finanțezi mai multe lucruri din uh, suma existentă, este evident că banii se vor împuțina. Și chiar dacă am avea și alte surse de, de finanțare, va fi foarte dificil să acoperim costurile uh, crizei refugiaților, de exemplu. Președintele Consiliului uh, European a avut un rol important uh, în acest proces de la bun început și să nu uităm că ne confruntăm cu un fapt împlinit. Nu, nu preconizasem uh, mărimea crizei refugiaților de la bun început și aș dori să știu dacă dispunem de cifre concrete și dacă este să defalcăm situația pe state membre, mi se pare important să înțelegem care sunt costurile suportate de uh, de fiecare stat membru în parte, pentru că există anumite state membre care se află, să zic așa, uh, prima linie a frontului acestei crize și au suportă costuri mult mai mari. Există state membre care nu sunt atât de afectate. Trecând acum la cazul Turciei. Mie mi se pare că Turcia are un rol cheie în găsirea unei soluții la această problemă și nu ar trebui să uităm că refugiații pleacă din Siria, din uh, Liban, din uh, Iordania și presiunea în statele respective a tot crescut în ultima perioadă din punctul de vedere al numărului de refugiați. Însă cred că statele membre încă nu au înțeles uh, care sunt uh, sumele necesare. Eu provin din uh, Cipru și dacă este, este să-l ascultăm pe Davot, Davotunglu și situația insulelor. Turcia nu recunoaște uh, Ciprul până acum. Și dacă Turcia își dorește să obțină bani din partea noastră, de la bugetul european, primul pas ar trebui să recunoască statul uh, Cipru. Și până când uh, noi nu vom fi recunoscuți ca stat de către Turcia, nu vom contribui cu niciun cent la aceste fonduri. Și acesta este unul din motivele uh, necontribuției noastre. În al doilea rând, trebuie să ne uh, să ne întrebăm pentru ce vor fi folosiți uh, acești bani, pentru că știm că există foarte mulți curzi care ar dori să se întoarcă în uh, Kobane, dar sunt împiedicați de autoritățile din Turcia pentru că se tem că acești uh, curzi ar lupta apoi pentru crearea unui stat autonom. Există și o populație importantă turcmenă în zona căreia nu îi se permite să se întoarcă în uh, Siria și aceștia pe lângă curzii care nu se pot întoarce în Siria, în Kobane. Deci, care va fi, în ce scop vor fi folosit, uh, vor fi folosite aceste fonduri? Și aș dori să, să aud un răspuns din partea Comisiei și a Consiliului. În ceea ce privește suma de 3 miliarde prevăzută pentru acest fond, trebuie să existe un uh, mecanism de controlare a modului în care au fost cheltuiți acești bani pentru a vedea dacă ei ajung la, la refugiați, la cei care au nevoie de aceste fonduri. Sunt de acord cu Comisia când vine vorba de rolul important al Turciei pentru a rezolva această criză. Turcia a avut un rol decisiv, a urmat o, o strategie care a dus la crearea acestui flux de refugiați. Merci, monsieur Cristoforu. Mulțumesc, domnule Cristoforu. Vreau să vă precizez că la 12.30 nu vom mai avea interpretare și mai avem patru persoane înscrise. Domnule Gorens, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea de făcut mai multe comentarii. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru că ne-a prezentat și clarificat câteva puncte. Cred că este important să subliniem că banii care vor fi puși la dispoziția Turciei nu sunt bani care vor trece pe la trezoreria statului turc, ci vor ajuta organizațiile care dau, oferă ajutor umanitar. Este important. Acum, referitor la finanțare. De ani de zile reclamăm fonduri suplimentare. Bugetul umanitar al UE și al statelor membre este subdotat în mod cronic. Aceasta a devenit o adevărată problemă structurală și cred că un răspuns uh, doar în funcție de context nu este suficient. În al treilea rând, și aici sunt absolut de acord cu ce a spus raportorul general. fondul m uh, a, suntem la un nivel simbolic uh, pentru problemele care sunt acolo. Acum, referitor la fondurile fiduciare, s-au cerut 1,8 miliarde. La momentul acesta, cred că am ajuns la 5% din fondurile necesare. Deci uh, uh, nu suntem aproape de o contribuție reală. Nu, suntem uh, doar la nivelul promisiunilor, deci în jur de 5%. Contribuția este un adevărat angajament. Și aici totul a devenit sistematic, pentru că în mod sistematic statele membre nu își respectă cuvântul. S-a întâmplat asta deja în trecut, când zeci de ani au tot anunțat uh, astfel de contribuții. Conferința de la Addis Abeba a reamintit aceste angajamente, conferință prevăzută în 2015, care este amânată din nou, deci iată, nu e deloc serios. Statele nu își respectă cuvântul uh, pentru fondul mandat, pentru uh, fondurile fiduciare, pentru Africa și așa mai departe. Și probabil că și în acest caz cu Turcia se va întâmpla la fel. Acum avem o a cincea problemă pentru că uh, toți actorii în domeniul ajutorului umanitar așteaptă să se îndeplinească ce s-a promis. Și aici, așa cum au spus antevorbitorii mei, uh, vom asista probabil la reprogramări. Reprogramări sub diverse, diverse titluri, pentru că cei care vin aici în Uniunea Europeană, primul an după primire sunt eligibili pentru ajutorul public pentru dezvoltare. Deci probabil că acolo se va recurge și va exista o abordare sistematică uh, de a lua dintr-o parte pentru a da în cealaltă parte. Un ultim comentariu. Există și aici uh, o tendință generală uh, și anume aceea de a deposeda Parlamentul European de competențele sale urgența uh, este atât de mare încât e nevoie de o acțiune foarte rapidă la momentul acesta pentru a rezolva uh, această problemă. Cred că trebuie să o facem în cadrul uh, revizuirii la jumătatea parcursului și pentru Orizont 2020 iar în ceea ce privește uh, Fondul European de Dezvoltare, Parlamentul nu are nimic de spus. Pentru fondurile fiduciare, nici aici Parlamentul European aproape că nu are nimic de spus, da, poate fi informat, dar nimic în plus. Referitor la acest fond, Parlamentul este implicat însă la nivel marginal. Deci cred că va trebui să facem ordine aici. E un obiectiv pe termen lung, e adevărat, dar pe termen scurt mi-ar plăcea ca statele membre să vină să dea explicații aici în fața comisiei noastre. Pentru că am spus-o de multe ori, avem nevoie de un sistem prin care statele membre să fie responsabile atunci când au făcut promisiuni. Eu aș vrea să vin aici la Parlamentul European și să-mi spună de ce nu și-au respectat angajamentele cu veniturile de 7%, de ce nu au făcut anunțuri uh, reale și de ce atunci când s-au făcut anunțuri nu își respectă promisiunile. Cred că a sosit momentul să spunem cu adevărat cine e responsabil, pentru că nu Uniunea Europeană este responsabilă, ci această atitudine interguvernamentală și de-a dreptul de nesuportat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gorenț. Chiar în acest moment, șefii de stat și de guverne își iau angajamente în cadrul COP21. Da, am uitat să spun asta. E aceeași mascaradă și aici. Foarte bine. Da, este o realitate virtuală. Asta este politica. Domnule Olbricht. Am o scurtă întrebare bugetară, pentru că avem 0,5 de la buget este vorba de o acțiune de reprogramare la capitolul 4 și 2,5. Sau puteți să mă explicați? venit alocat extern. Ce înseamnă? Ce scuză? Deci, vom avea un plus de 2,5% care va intra în, la buget și când va intra în buget, unde se va regăsi în, în buget. Pentru că dacă nu e la fond, unde va fi regăsit? La rubrica 4, cine va controla acest 2,5%? Deci care este mecanismul? Este vorba de surse uh, de finanțare noi. Cred că în acest sens s-a îndreptat și întrebarea raportorului. Trebuie să modificăm bugetul? Deci ce, care este mecanismul bugetar? În ce în ce mod sunt introduși acești bani în buget. On va aller à la Banque Centrale Européenne. Va faire marcher la planche à billets. Madame. Da, vom merge să cerem asta la BCE. Doamna Vana. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare similară cu cea antevorbitorului meu. Uh, defalcarea între bugetul european și contribuțiile statelor membre. De ieri dispunem de un document neoficial din partea Consiliului care vorbește de 3 miliarde de euro care revin bugetului european și că nicio, nu va exista nicio contribuție din partea statelor membre. Puteți să confirmați sau să infirmați această idee. Și apoi, așa cum a spus uh, antevorbitorul meu, care este mandatul uh, comisiei. Mie mi se pare că este, nu este foarte precis, pentru că se vorbește despre măsuri umanitare dedicate refugiaților, ceea ce mi se pare un lucru bun, însă și de măsuri dedicate autorităților regionale care au competențe de gestionare a a fluxului de refugiați. Mă întreb dacă vor putea fi uh, finanțate și măsuri de control la frontieră, de exemplu, uh, măsuri uh, polițienești și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Sinadino, să recuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă surprinde viteza Uniunea Europeană pentru a sprijini Turcia, ceea ce ne arată cât de uh, îngrijorată este Uniunea Europeană în fața amenințării islamiste. Cu toate acestea, în spatele acestei amenințări uh, a stat și Turcia. Și acum acești migranți sau refugiați sunt uh, încurajați să părăsească teritoriul Turciei în număr mare pentru a se îndrepta înspre Occident. 3 miliarde de euro vor fi plătite Turciei în speranța că problema va fi redusă. Eu mă tem că uh, se comite o greșeală fatală pentru că în, uh, din istorie trebuie să învățăm că Turcia nu și-a respectat niciodată cuvântul dat în, uh, în, în uh, organizații internaționale nu a respectat niciodată rezol, rezoluția ONU referitoare la Cipru, ocupă în continuare o treime din teritoriul insulei Cipru și dacă credeți că acum va ceda în fața presiunilor Uniunii Europene și își vor respecta cuvântul dat, cred că vă înșelați. Turcia a primit deja fonduri care ar fi trebuit să ajute cu situația refugiaților. Nu este pentru prima dată când uh, au fost uh, transferate fonduri uh, în acest scop și, de fapt, presiunea migratorie nu a, nu a scăzut, nu a nu s-a redus numărul uh, refugiaților care au ajuns de pe teritoriul Turciei în Europa. Poate Comisia Europeană consideră că fondurile cheltuite până acum nu au fost suficiente și consideră că cheltuirea, cheltuirea altă 3 miliarde de euro va fi, va fi suficientă. Ce se va întâmpla foarte probabil este că vor fi uh, transferate vor fi transferați acest, acești 3 miliarde de euro și, și mă întreb că dacă există vreo garanție că acești bani vor fi folosiți în acest scop. Deci vor fi folosiți pentru a aresta refugiații, pentru a pune capăt acestui flux, dar ce se va întâmpla dacă vor fi cheltuiți în alte scopuri? Există vreo garanție pentru statele membre în acest sens și ce se va întâmpla dacă va fi nevoie de sume suplimentare? Este vreo posibilitate de a forța statele membre să verse bani suplimentari și cum vom obliga Turcia să-și respecte promisiunile? Mulțumesc. Monsieur Vali. Mulțumesc, domnul Vali. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Dincolo de discursul politic, uh, cei care au luat decizia acestor uh, sume vă-și va asuma și responsabilitatea. În ceea ce privește distribuirea acestor fonduri pentru situațiile de urgență, am văzut deja în alte cazuri, în situația refugiaților, um, lipsesc controlele. Aceste fonduri sunt acordate în urgență și în urgență nu se controlează niciodată nimic. Aș dori să știu dacă reușit să găsiți acest bani, dacă v-ați gândit la un sistem de a controla într-o țară ca Turcia că acești bani ajung cu adevărat uh, la obiectivele vizate, dacă nu este inutil să contribuim. Deci aș dori să primesc asigurări pentru că deocamdată de șase luni de când tot cer aceste informații, nimeni nu mi-a dat explicații clare. Mulțumesc, domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mulțumim Comisiei pentru eforturile făcute. Comisia, practic, tocmai a primit un cadou înveninat, să zic așa. Și, deși pare un lucru obișnuit, nu este chiar așa. Eu nu sunt împotriva acestui concept, nu, din potrivă, sunt pentru, cred că este necesar, dar mi-ar plăcea și mai mult dacă el ar fi uh, însoțit de un angajament real de contribuții din partea statelor membre și de o mm, previziune, o estimare reală a sumelor necesare. Dacă e nevoie într-adevăr de buget consolidat, atunci pentru astfel de lucruri e nevoie și comisia noastră ar trebui să analizeze situația și dacă este adevărat uh, că cele 2,5 miliarde de euro de la statele membre vor intra în calitate de resurse externe pentru gestiunea comisiei, atunci cu atât mai mult e nevoie de o viziune completă și detaliată a veniturilor și a cheltuielilor. Pentru că, în caz contrar, practic, nu ne putem da seama care este miza jocului. Până la urmă, întrebarea care se pune este ce facem cu acești bani, ce înseamnă până la urmă ajutor umanitar, pentru că știm foarte bine care este originea, dar nu știm care este destinația. Și cred că tocmai avem nevoie de o imagine completă, detaliată, responsabilă, pentru a ne asuma în mod pozitiv aceste cheltuieli. Eu am susținut în fața concetățenilor mei nevoia unui astfel de program și gestiunea sa, însă la momentul acesta nu mai pot să o fac și cred că tocmai asta e obligația noastră. Și dincolo de eforturile pe care le face deja Comisia, cred că ceea ce lipsește aici cu desăvârșire este prezența Consiliului, așa cum s-a întâmplat și azi dimineață când vorbeam despre revizuirea la jumătatea parcursului a CFM-ului. E clar că, așa cum uh, spunea și domnul președinte, avem aici uh, o realitate virtuală. Și, în concluzie, dacă am avea niște relații normale, relații cu un stat pe care să-l considerăm prieten și aliat, dar nu, aici vorbim despre Turcia și, practic, uh, eu mă gândesc că, de fapt, uh, îi plătim ca să evităm să nu ne ajungă aici refugiații și închidem ochii la tot felul de lucruri. Și asta nu e doar o suspiciune, e o adevărată îngrijorare din ce în ce mai puternică. Așa că uh, cred că și pentru binele Turciei și al nostru trebuie să dăm dovadă de rigurozitate, de înțelepciune, de responsabilitate în fața cetățenilor europeni. Eu mi-aș dori ca Uniunea Europeană și statele membre să aibă un rol mult mai activ în ceea ce privește primirea refugiaților, pentru că eu nu am încredere în uh, acea uh, relocare în țările de origine. Nu, trebuie să ne asumăm și noi responsabilitățile, nu numai țările de origine și asta nu s-a făcut până acum, uh, nici măcar într-o mică măsură. Mulțumesc. Mulțumesc, nu mai cerut nimeni cuvântul. Doresc să mulțumesc interpreților, spune președintele, pentru că acceptă să lucreze 10 minute în plus uh, față de programul obișnuit de la 9 azi dimineață. Și președintele mulțumește interpreților pentru flexibilitate. Are cuvântul doamna Calvinio. Vă rog să precizați dacă aceste dispoziții sunt în bugetul Uniunii Europene sau va fi un buget suplimentar dincolo de bugetul Uniunii Europene. Apoi, puteți să ne amintiți, domnule, doamnă Calvinio, ce angajamente trebuie să-și ia statele membre pentru fondurile fiduciare pentru Africa și pentru Siria și ce angajamente ați primit până acum. În fine, cum își repartizează statele membre obligațiile? S-a prevăzut deja o formulă sau fiecare de ce vrea? Este 12.30, aveți 10 minute, doamnă, pentru a răspunde la, întrebări, la întrebările noastre și am notat că sunt chestiuni dificile din punct de vedere politic, dar e adevărat că nu discutăm despre cât costă apa atunci când uh, casa a luat foc, dar ar trebui să avem o politică globală a UE pentru uh, a stopa fluxurile migratorii și pentru a face ordine în aceste țări de unde pleacă oamenii spre Europa pentru a fugi de războaie și de violență. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor. Ați spus întrebări foarte pertinente. Permiteți-mi să încep prin a spune că suntem de acord cu majoritatea comentariilor dumneavoastră că trebuie să fim foarte prudenți și foarte vigilenți chiar în ceea ce privește folosirea acestor fonduri care au scopul uh, de a se face față fluxului de refugiați în Turcia. Voi da cuvântul domnului Presa la sfârșit, dacă îmi permiteți, pentru a vă explica câteva aspecte tehnice, bugetare. Dar eu voi începe prin a vă asigura, spune vorbitoarea în engleză, prin a asigura pe domnul Orbic și pe alții că nu vom face transferul din celelalte fonduri fiduciare create. Majoritatea sumelor vor veni din uh, completarea programelor actuale hotărâte la negocierea bugetului pentru 2016 și doresc să mulțumesc Parlamentul European pentru că a fost uh, perseverent până în ultimul moment, a insistat că aceste programe, mai ales cele de urgență, să fie consolidate în ultima fază a negocierilor, mai ales EPA și ENI. Um, Acestea sunt destinate pentru Turcia, așa cum s-a prevăzut în temel juridic și ajutorul umanitar vine uh, din buget, inclusiv uh, rezerva de urgență. Domnul Cristoforu a pus în discuție un lucru foarte important. Impresia este că nu facem nimic. Dar colegii mei de la comisie lucrează zi și noapte. Doamna vicepreședinte Gheorgheva nu poate veni azi aici, cum ar fi dorit, pentru că merge în, în Grecia pentru a semna un acord cu un altul comisariat pentru refugiați. Deci toată lumea face eforturi pentru a realiza anumite lucruri. Din perspectiva bugetului european s-au dublat uh, sumele, deci s-a făcut un uh, Uh, efort semnificativ, uh, chiar dacă există această percepție că nu se face suficiente lucruri pe teren. O parte din ajutorul umanitar uh, este acordat direct, indirect prin ONG-uri și alte organizații internaționale. O altă parte a fondurilor din rubrica 3 sunt gestionate prin gestionare comună cu statele membre. Ele au fost luate prin surprindere de fluxul de refugiați și nu au fost gata să absorbă aceste fonduri, așa că anumite instrumente pe care le-am avut la dispoziție au fost lăsate deoparte deocamdată și partea de urgență a fost activată de statele membre. Pentru că nu aveau posibilitățile să absorbă fondurile prevăzute. S-au pus mai multe întrebări în legătură cu uh, destinația fondurilor și preocupări exprimate de colegi din, uh, de, de deputați din Cipru, din Turcia și așa mai departe, dacă banii ajung în Turcia. Încă o dată subliniez, banii au uh, scopul foarte specific de a ajuta pe refugiați și uh, comunitățile um, gazdă, deci fondurile nu vor fi integrate în bugetul Turciei. Ce, de ce fel de nevoie e vorba aici? Bineînțeles, e vorba de ajutor umanitar în uh, sens clasic, prin Crucea Roșie, prin Înaltul Comisariat pentru Refugiați, o serie de acțiuni. Se face o evaluare a nevoilor în curs, este o evaluare încă preliminară, dar evaluarea nevoilor este făcută împreună cu celelalte agenții ONU, Înaltul Comisariat și altele și Mm, toată lumea pare să fie de acord că problema este că o mare parte a populației nu se află în taberele de refugiați, deci trăiește în afara taberelor de refugiați în regiunile cele mai sărace ale Turciei. Deci nevoile au fost identificate foarte clar, e vorba de asistență de bază, alimente și uh, nevoi de sănătate, acces la uh, Uh, învățământ pentru copii, uh, sprijin psihologic uh, pentru copii. Într-o primă fază este sprijin foarte direct și apoi va fi nevoie să se consolideze infrastructurile existente. Dezvoltarea serviciilor comunitare, a unor centre comunitare, unor centre de sănătate și așa mai departe. Și în al doilea rând, dezvoltarea infrastructurii locale. Deci, evaluarea nevoilor vizează populația refugiată și comunitățile din, de acolo și nu alte tipuri de acțiuni. Pot să înțeleg că pot, care ar putea fi eh, îngrijorătoare pentru Parlament și pentru Comisie. Sunt, este deci o evaluare preliminară, exercițiul este în curs și, bineînțeles, vom informa în continuare de evoluții când vom ști și noi mai bine. Apoi, ați menționat condiționalitatea. Așa cum am spus în observațiile mele introductive, facilitatea creează cadrul planului strategic UE-Turcia și Există o condiționalitate clară în ceea ce privește acțiunile și angajamentul autorităților turce și, bineînțeles, banii nu sunt acordați ca sumă forfetară uh, cuiva. Uh, încet, încet, banii vor uh, Uh, fi acordați pe măsură ce proiectele sunt uh, puse în aplicare. O parte în 2016, dar o parte semnificativă și în 2017. Deci procesul va fi controlat de acest comitet de pilotaj care va oferi cadrul pentru asigurarea condiționalității. Unii au sugerat că Consiliul uh, nu face față obligațiilor sale. Trebuie să ținem cont de faptul că statele membre nu acționează doar prin contribuțiile lor la instrumentele europene. Unele state membre sunt foarte active și chiar generoase prin relațiile bilaterale. Nu putem ignora acest lucru când ne gândim la acțiunile statelor membre și pentru a fi corecți am ținut să menționez aici acest lucru. Doamna Vana a întrebat ce Înțelegem noi din documentul care a circulat ieri la Consiliu, care a sugerat că cele 3 miliarde vor veni din bugetul european. A fost un document uh, tehnic uh, mm, pus în circulație de delegațiile franceză și germană, nu a fost sprijinit de Coreper. Astăzi discuțiile continuă și am verificat pe iPhone-uri ce se întâmplă uh, chiar acum în Consiliu, dar Deocamdată nu s-a luat o decizie în uh, Consiliu sau nu s-a ajuns la un acord, nici măcar nu este o propunere a Consiliului ca toată suma să vină de la bugetul UE. Finally, just a, a Apoi, o referire la uh, viteza acțiunilor uh, și a reacției noastre. În ultimele luni am observat că bugetul european este un instrument care pentru mulți nu este suficient pentru a face față provocărilor, dar permite anumite elemente de flexibilitate care ne permit să răspundem provocărilor măcar într-o oarecare parte. Anul trecut am văzut că criza Elena ne-a pus probleme în iunie și iulie și bugetul european a reacționat cu 2 miliarde de plăți în plus pentru Grecia în 2015 și 2016 prin transferuri în cadrul bugetului. A fost uh, o reacție rapidă pentru a face față unei situații de urgență. Apoi am avut criza laptelui uh, și um, alt, altor produse agricole și pentru acestea a crescut contribuția din bugetul european cu 700 de milioane. Acum ne, concentrăm cu, ne confruntăm cu altă criză. Cred că e bine să recunoaștem că uneori anumite elemente sunt pozitive. Faptul că putem găsi modalități inteligente, creative, ați spus dumneavoastră, de a face față nevoilor, de a găsi soluții în cadrul juridic existent și asigurând că toate mecanismele de control și um, de responsabilitate politică sunt asigurate, așa cum se întâmplă și în cazul acestei facilități. Găsirea de soluții creative uh, este în uh, o sarcina noastră. Deci este un element pozitiv și sper că vom putea comunica mai bine legătură cu acest aspect în lunile următoare pentru ca acțiunea noastră pe teren să fie înțeleasă de cetățenii europeni și, mai important, de refugiați. Și dacă îmi permiteți, voi da foarte pe scurt uh, cuvântul Silvan, um, lui Silvaner pentru a explica cum funcționează mecanismul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de uh, fonduri suplimentare, acești 2,5 uh, miliarde de euro suplimentare la bugetul european, da. Și care va fi mecanismul respectat? Există o prevedere în regulamentul financiar care pe donatorilor din ex- exteriorul bugetului european să contribuie la anumite instrumente specifice, mai ales în domeniul asistenței pentru dezvoltare, instrumentelor externe, să participe la implementarea acestora. Deci aceste venituri alocate vor spori fondurile disponibile pentru anumite instrumente, asistența uman, ajutorul umanitar, instrumentul pentru preaderare, ceea ce va face ca Comisia Europeană să dispună de mijloace suplimentare pentru punerea în aplicare acestor politice, în acest caz cu obiectivul specific referitor la refugiații din Turcia. Deci, în mod formal, nu face parte din autorizarea creditelor din bugetul anual prin negocierile bugetare, dar mijloacele disponibile din, pentru anii 2016 și 2017 vor primi acești 2,5 miliarde de euro în plus. Ou bien ce sera le budget proprement dit de l'Union européenne este vorba de un vehicul speci- special sau bugetul Uniunii Europene, întreabă domnul președinte. Da, este vorba de bugetul european, anumite linii bugetare care autorizează cheltuieli în temeiul actelor legislative corespunzătoare, determinând cheltuielile eligibile. S-a întrebat uh, care sunt tipurile de acțiuni care pot fi finanțate dacă este vorba de acces, de finanțarea de preaderare, trebuie respectate criteriile de eligibilitate existente în cadrul acestui instrument. La fel, uh, este un lucru valabil și pentru ajutorul umanitar. Este un lucru valabil și pentru mecanismele de control. Fiind vorba de instrumental, instrumentale bugetului european se aplică toate mecanismele de control. Deci nu putem discuta despre o reducere a nivelului de control. Uh, fondurile vor fi controlate la fel ca toate fondurile autorizate prin, prin acest buget. On va Deci pentru bugetul 2016 vom înscrie 1 miliard 250 de milioane Uh, sume suplimentare, venituri suplimentare de deci jumătate din cele 2 miliarde 500 de milioane care trebuie să vină de la statele membre 2016 și 2017. Gata. Gata. Ils sont pas inscrits, c'est que la disponibilité în 2016 de moyens N-au înscris faptul că disponibilitatea în 2016 pentru acțiuni în favoarea refugiaților în Turcia va crește cu atât la sută. Este vorba de contribuțiile externe, de veniturile externe și această parte nu este supusă unei autorizații din partea autorității bugetare, pentru că e vorba de contribuții individuale ale statelor membre. Dar acestea vor apărea în veniturile bugetare, nu? Da, e vorba de venituri alocate și, de altfel, ele vor apărea și în execuția bugetară. Da, deci există 1,25 uh, miliarde suplimentare, dar acestea vor apărea ca și venituri. Și aceasta ne va autoriza să creștem cu 1 miliard 250 de milioane fondurile de ajutor pentru aderare și celelalte linii bugetare de care avem nevoie pentru ajutor umanitar. Asta înseamnă, nu? Deci uh, nu e vorba de un fond fiduciar, ci și ce se întâmplă cu repartizarea între statele membre. Da, la comisie am propus ca repartizarea acestei poveri să țină cont de PNB, deci conform cu regulile bugetare care sunt cunoscute foarte bine de toate statele membre. Singurul lucru care lipsește este acordul statelor membre, nu este așa? ça. Mais on est à la veille de Noël. Da, suntem înaintea Crăciunului, așa că putem spera, nu? Ați terminat? Dacă ne reamintiți uh, ce mai uh, trebuie adus ca și contribuție pentru fondurile financiare, fiduciare, un miliard 200 milioane, ceva de genul acesta, nu? Da, dar prefer să vă răspund în scris, pentru că așa vă pot uh, trimite informațiile actualizate. Bine, mulțumesc foarte mult, mulțumesc colegilor care au rămas până la capăt, uh, mulțumesc, uh, spune președintele Comabilitate interpreților și vă precizez că la comisia noastră avem o delegație de pe 8 pe 10 februarie în Turcia, la anul. Și cu acea ocazie la fața locului vom vedea cum ne organizăm pentru această contribuție europeană pentru a veni în ajutorul refugiaților din Turcia, care în felul acesta vor rămâne acolo și nu vor mai veni în Europa. Mai sunt și alte chestiuni la diverse, dacă nu, atunci următoarea ședință va avea loc la anul, la Bruxelles, pe 27-28 ianuarie. Între timp, ne așteaptă Crăciunul și Revelionul. Vă urez sărbători fericite, dragi colegi, și tuturor dumneavoastră, doamnelor și domnilor, care ne ajutați atât de bine să lucrăm.